Okay, if, if the uh, photographers... Bun. I-aș ruga pe fotograf să se distanțeze discret. Acestea fiind spuse, voi declara reuniunea deschisă. În primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. Nu văd nicio obiecție, deci se adoptă ordinea de zi. Și înainte de a trece mai departe la principalele subiecte de pe ordinea de zi, dialogul monetar, am un anunț trist de făcut. Vă informez că Miguel Portaș, de la GUE, membru al comisiei noastre, care a fost foarte activ în comisia noastră, mai ales în ceea ce privește dialogul monetar și a fost și coordonator la bugete, a decedat ieri la vârsta de doar 53 de ani. În memoria acestuia, drept omagiu, un minut de uh, reculegere, vă rog. Thank you. Vă mulțumesc. Mai am câteva scurte anunțuri de făcut. După cum știți, vom vota mai multe proiecte de raport în această după-amiază. Dar am uh, amânat votul și pentru a ne optimiza activitatea pentru azi și pentru mâine, secretariatul a circulat un uh, calendar indicator cu câteva modificări de orar comparativ cu fostul proiect de ordine de zi. Aceste modificări înseamnă concret că vom avea o ordine de zi prescurtată joi după amiază. Asta în conformitate cu restructurarea punctelor de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult! Și acum vă rog să aprobăm procesul verbal de pe 9 ianuarie, 16 ianuarie, 6 februarie, 12 martie. Dacă nu există obiecții, dat fiind că aceste procese verbale se cunosc, se consideră aprobate. Mulțumesc, trecem mai departe. Avem dialogul monetar cu președintele Băncii Centrale Europene. Sunt încântată încă o dată să-i urez bun venit lui Mario Draghi aici la comisia noastră. Fostul nostru dialog monetar a fost în 19 decembrie. Stați puțin că eu nu înțeleg, aici 12 decembrie. Hmm, ciudat, ultima, ur următoarea reuniune va fi pe 9 iulie. După cum bine știți, mai întâi uh, îl vom asculta pe președintele Băncii Centrale Europene, după care vom avea obișnuitul schimb de vederi. Mario, îți dau cuvântul, bine ai venit! Thank you. Madam Chair, honorable Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputații Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. E o plăcere să revin la Parlament în fața Comisiei dumneavoastră pentru obișnuitul nostru schimb de opinii. Doresc să vă amintesc ce s-a întâmplat la începutul anului când ne-am uh, întâlnit. S-a discutat despre în cele 150 de miliarde de euro uh, de la FMI, Uniunea Europeană și-a asumat atunci angajament, niște angajamente uh, și anume de a pune la dispoziție 150 de miliarde de euro în plus fondului. Mă bucur uh, faptul că acum există și alți participanți uh, care au donat și care obțin, uh, care beneficiază de pe urma acestor resurse. Trecem printr-un printr moment extrem de sensibil pentru stabilitatea Uniunii Europene. Mecanismul European de Stabilitate trebuie să fie implementat și pentru asta militează și BCE. Desigur că e nevoie ca statele din zona euro în continuare să se adapteze din punct de vedere structural. După cum uh, sunteți obișnuiți, mai întâi voi menționa care este situația economică din uh, zona euro. După aceea, mă voi dedica acelor teme pe care dumneavoastră mi le-ați propus, și anume evaluarea măsurilor extraordinare ale BCE și evaluarea Um, dezechilibrelor economice care există în uh, Uniunea Monetară Europeană. Vă mulțumesc! Permiteți-mi mai întâi să mă axez asupra evoluțiilor economice și monetare din zona euro și să mă refer la ceea ce s-a mai întâmplat din decembrie trecut, când ne-am întâlnit ultima dată pe 19. Există indicatori pentru primul semestru din 2012 care confirmă că există o stabilizare a activității economice, însă asta la un nivel foarte redus. Ultimele evoluții sunt uh, combinate și sublinează că există în continuare incertitudine. Privind înainte, creșterea ar trebui să fie susținută de cerere străină, de uh, rate ale dobânzilor mici pe termen scurt, precum și uh, măsuri non-standard. În același timp, există riscuri care se referă la o intensificare a tensiunilor din zona euro cu privire la datoria publică și uh, potențialul efect de contagiune. De asemenea, uh, creșterea prețului bunurilor face ca activitatea economică să fie înfrânată. Am avut uh, inflația în zona euro de 2,7% în uh, martie, lucru care nu s-a schimbat în uh, timp de, pe timp de 3 luni și uh, inflația se va situa undeva peste 2% în cursul acestui an din cauza creșterii prețului la produse energetice și uh, taxe indirecte. Consiliul um, de Guvernare în continuare așteaptă ca rata inflației um, rata anuală a inflației să fie undeva sub 2% la începutul anului 2013. Dat fiind că avem un mediu de creștere economică în zona euro și dat fiind că există deja previziuni clare în ceea ce privește inflația, presiunile la adresa prețurilor ar trebui să rămână modeste. În ceea ce privește evoluția prețurilor, riscurile cu privire la aceste evoluții sunt echilibrate. Riscurile exacerbate ar putea să provină din uh, modul în care fluctuează prețul la țiței, spre exemplu, și modul în care cresc impozitele. Dar am putea avea și uh, alte riscuri în ceea ce privește uh, activitatea economică scăzută. Consiliul de Guvernare acordă atenție specială oricăror lucruri care țin de salarii, uh, profituri, uh, stabilirea prețurilor și modul în care evoluează prețurile energetice. E foarte esențial ca inflația să fie bine estimată, având în vedere că noi avem obiectivul de a menține rata inflației sub, dar aproape de 2% pe termen mediu. Analiza monetară, în special, se referă la uh, modul în care evoluează banii pe piețele financiare și evoluția prețurilor se aliniază la stabilitatea prețurilor uh, și la uh, modul în care evoluează politicile în acest domeniu. Datele de lichidități și credit până în februarie arată că există o tendință de stabilizare. Totodată, Uh, cererea de credit rămâne scăzută, dat fiind că activitatea economică este în continuare înfrânată și există procesul de ajustare a bilanțului în uh, sectorul non-financiar. Consider că este important ca băncile să își îmbunătățească rezistența, inclusiv reținând venituri și bonuri. bonusuri. Mă scuzați bilanțul sănătos al băncilor va fi un factor cheie în ceea ce privește facilitarea acordării creditelor și normalizarea canalelor de finanțare. Aș dori acum să merg mai departe ca să vorbesc despre sistemul uh, politicilor uh, monetare non-standard, mai ales în ceea ce privește operațiunile de refinanțare pe termen lung, LTRO pe engleză. Permiteți-mi în primul rând să menționez foarte clar de ce am menționat, uh, de ce am implementat, mă scuzați, operațiunile de finanțare pe termen lung de 3 ani. După cum știți, a doua jumătate a lui 2011 a fost uh, marcată de intensificarea stresului pe piața datoriilor publice, noi uh, învârtindu-ne într-un mediu de profundă ambiguitate și din acest motiv accesul uh, băncilor din zona euro la finanțarea bazată pe nevoile pieței a fost redus. Dacă nu am fi intervenit noi cu acțiuni concrete, s-ar fi putut ajunge la uh, o gravă constrângere a acțiunilor de creditare bancară și uh, s-ar fi ajuns la o vânzare generalizată a activelor. Prin LTRO am reușit să uh, înlăturăm aceste condiții de finanțare dificilă, iar băncile au putut să își satisfacă nevoile adiționale de lichiditate lucru care e reflectat de injecția netă de capital de 520 de miliarde de euro. Am ținut cont și de modul în care există un transfer de lichidități din alte operațiuni. Mai mult decât atât, băncile au beneficiat și uh, de mai multă certitudine în urma acestor intervenții în ceea ce privește finanțarea pe termen mediu, dat fiind că maturitatea uh, noilor operațiuni era prelungită. Înțeleg foarte bine că vă interesează modul în care au fost transpuse uh, intervențiile pe termen lung, operațiunile pe termen lung în economia reală. Și este într-adevăr foarte important, pentru că politica monetară a Băncii Centrale Europene trebuie să fie tradusă uh, în termenii economiei reale. Și tocmai de aceea, uh, la baza tuturor deciziilor Consiliului de Guvernare, a stat acest fapt. Trebuie să subliniem faptul că un număr mare de bănci mici au participat în cele două tranșe de operațiuni uh, de finanțare pe termen lung, pentru că băncile mici sunt cele mai măsură să financeze economia reală, mai ales în ceea ce privește IMM-urile, pentru că, este, pentru că acestea sunt uh, generatorul de locuri de muncă în economia reală. Suntem încrezători că lichiditatea băncii centrale s-a apropiat de uh, termenii economiei reale. Sigur că acest lucru nu înseamnă că uh, lucrurile vor porni de la sine pentru a spori activitatea de creditare. În primul rând, Banca Centrală nu poate să intervină în modul în care băncile obișnuite își utilizează lichiditățile. Însă, noi avem încredere că prin uh, aceste injecții de capital va fi finanțată uh, economia reală. În al doilea rând, viitoarea evoluție a creșterii creditului va depinde în uh, mare parte de cerere. Dat fiind mediul actual, Um, aceste lucruri nu se vor schimba în viitorul apropiat. De aceea, se poate ca um, lichiditățile și creditele să rămână la un uh, nivel scăzut pe piața reală. Vom avea și un uh, raport de creditare care va fi publicat astăzi la ora 10 în acest sens. Poate că unii dintre dumneavoastră sunt îngrijorați în ceea ce privește riscul inflaționar care ar putea să provină de la aceste măsuri non-standard. Permiteți-mi să subliniez că măsurile noastre non-standard nu constrâng uh, rata dobânzilor, uh, dat fiind că vrem să asigurăm uh, stabilitatea prețului pe termen mediu. Nu ar trebui să uităm că rata dobânzii pe operațiunile de finanțare pe termen lung, pe trei ani, nu este una fixă, ci este legată de um, rata dobânzii de la principalele, rata dobânzii legată de principalele politici. Mai mult decât atât, nu bilanțul Eurosystem este important aici, ci bilanțul bancar. Doar bilanțul bancar arată care este interacțiunea cu economia reală. Și acest lucru este ilustrat de datele monetare și datele de credit, după cum, care, după cum am spus, sunt avute acum în vizor. Consiliul de Guvernare va utiliza toate instrumentele astfel încât să existe stabilitate de preț. De asemenea, auzim că Eurosystem se expune la risc ex- excesiv la ora actuală. Subliniez că expansiunea bilanțului nostru e gestionată cu prudență maximă. În continuare verificăm uh, eligibilitatea garanțiilor și cadrul nostru de control al riscului. Mai mult decât atât, aplicarea unor măsuri conservatoare de uh, contracararea riscului, precum haircut-uri, fac uh, ca poziția financiară a Eurosystem să fie consolidată. Vreau să ajung la finalul acestui punct pentru a vă spune că măsurile non-standard sunt temporare. Sprijinul pentru lichidități nu poate să substituie capitalul sau niște politici uh, fiscale și structurale sănătoase care să genereze creștere și stabilitate în economia europeană. Trecem mai departe. Aș dori să discutăm uh, și al doilea subiect uh, avut în vedere astăzi, și anume dezechilibrele macroeconomice în uh, zona euro. Divergențele sunt o trăsătură amplă a Uniunii Monetare. Aceste divergențe pot să fie observate și de cealaltă parte a Atlanticului, dar nu ar trebui ca divergențele să devină niște divergențe de ordin structural și care să persiste. Din păcate, echilibrele uh, exacerbate s-au acumulat uh, de-a lungul anilor în mai multe țări europene, iar acestea au provenit de la diferite surse. O disciplină financiară insuficientă, excese financiare, uh, incapacitatea de a implementa reforme structurale uh, legate nu doar de piața muncii și a produselor, precum și pierderi semnificative la capitolul competitivitate. E nevoie de adaptări urgente și definitive. E foarte clar că nu poate să fie răspunderea Băncii Centrale Europene să uh, contracareze toate aceste dezechilibre. Dintr-o uh, perspectivă a politicii monetare, obiectivul nostru primar este acela de a menține stabilitatea prețurilor în întreaga zonă euro. Pentru asta, BCE monitorizează în continuare toate informațiile pe care le obține de la țările din zona euro și de la uh, afacerile uh, relevante. Dar trebuie ca Uh, noi să ne axăm asupra întregii zone euro în activitatea noastră. Nu putem să adresăm divergențele uh, dintre uh, diferitele țări din zona euro. Asta este sarcina guvernelor, pentru că guvernele trebuie să întreprindă politici uh, ferme, astfel încât să uh, contracareze uh, slăbiciunile sistemului fiscal, financiar și structural. Știm că se face progres în foarte multe țări. Uh, aceste măsuri de progres trebuie să fie însoțite de reforme structurale care facilitează creșterea economică, astfel încât să încurajăm activitățile de antreprenoriat, start up ul uh, pentru noi firme și crearea de locuri de muncă. Iar aici, eu cred că guvernele ar trebui să fie mai ambițioase. La nivel european s-a făcut progres uh, uh, vizibil în ceea ce privește um, consolidarea cadrului de guvernanță economică. Am văzut cum uh, a evoluat pactul de creștere și stabilitate și am văzut și pactul fiscal și cum evoluează acesta, pentru că s-a discutat la Parlament despre el în decembrie trecut. Vrem să corectăm dezechilibrele macroeconomice. Pentru asta implementăm noi măsuri. Criza actuală ne-a arătat că o uniune monetară bine funcțională are nevoie nu doar de un cadru instituțional bun pentru politicile monetare, ci are nevoie și de un cadru pentru politici economice. A asigura competitivitatea tuturor țărilor din zona euro ar trebui să fie privit ca un lucru ce ține de răspunderea comună a tuturor. Eu sunt convins că mulți uh, de aici, de la Parlamentul European, vor fi de acord cu mine când spun că e nevoie de o schimbare de mentalitate în ceea ce privește modul în care se face politică națională și modul în care e perceput această politică. Politicile economice ale zonei euro sunt, nu în ultimul rând, politici uh, interne, mai ales din cauza efectului de contagiune. Aceste uh, politici trebuie să facă obiectul uh, um, supravegherii comune, supravegherii colective și trebuie ca politice să fie corectate la nevoie pentru interesul colectiv. Acest lucru ar trebui să fie o regulă ce se aplică politicilor fiscale și macroeconomice. Dar monitorizarea nu este suficientă. Cetățenii așteaptă răspunsuri comune la provocările comune care marchează acum toate țările din zona euro. În contextul competiției globale, în contextul consolidării fiscale continue, țările din zona euro ar trebui să um, facă front comun, mai ales că au o monedă comună au motive mult mai uh, puternice pentru a coopera în acest sector. Pot să coopereze în sectorul uh, educației, infrastructurii, cercetării, dezvoltării. Ar trebui să existe o tendință, o înclinație către cooperare într-o manieră foarte amplă. Vreau să subliniez că nu doar competitivitatea e răspunderea noastră a tuturor, ci și uh, stabilitatea financiară. Uh, în timpul crizei am văzut efecte de contagiune negative în toate țările din zona euro, mai ales între sectoarele bancare și uh, în ceea ce privește datoria suverană. Trezoreriile și autoritățile de supervizare naționale se confruntă cu o problemă bine cunoscută. În vremuri bune, băncile mari uh, funcționează ca și când ar fi niște instituții europene, dar la ananghie ele um, se adresează apoi uh, mm, guvernelor și devin o povară națională. Ei bine, avea o lună monetară pe deplin funcționară presupune o supervizare bancară mult mai bună și uh, o uh, decizie la nivel european. Integrarea europeană ne-a adus tuturor pace și prosperitate. Sunt oarecum ezitant când uh, încerc să schițez uh, efectul pe, schițez obiectivul pe termen lung al procesului de integrare. Dar sunt convins că trebuie să îl definim și sunt convins că trebuie să ne accelerăm modul în care definim viziunea pentru Europa pe termen lung, pentru că am făcut-o și în trecut în câteva momente decisive ale istoriei Uniunii noastre. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, Mario Draghi. Acum vom trece mai departe, vom uh, colecta intervențiile din uh, sală, vom avea formatul obișnuit. Membrilor le spun că ar trebui să se limiteze la un minut și jumătate cu întrebările, după care Mario va trebui să te rezum la 3 minute și jumătate pentru răspuns. Deci avem sloturi de câte 5 minute. Prima rundă va începe cu vicepreședintele comisiei noastre, numele PP, Pablo. Thank you, Madam Chair. Uh, gracias, Sharon. Señor Draghi, todos... Mulțumesc. Aproape cu toții suntem de acord că ieșirea din criză trece prin consolidarea fiscală și prin reforme structurale. Unele state membre fac eforturi în acest sens. Spania, cred că este un exemplu clar în acest sens. Din decembrie 2012, 2011, Spania este angajată față de consolidarea fiscală și față de reforma muncii, reforma fiscală și așa mai departe. Nici o altă țară n-a făcut asemenea eforturi de reformă într-un timp atât de scurt. Și n-am nicio îndoială, domnule Draghi, că acest proces de reformă va continua. Sunteți de acord cu mine, domnule Draghi, că vă veți arăta susținerea pentru acest efort realizat de Spania ca și de alte state membre. Evident, așa cum, cum Spania nu-și controlează politica monetară, cred că nu se poate cere ceva mai mult unei țări ca Spania. Consolidarea fiscală pe termen scurt va avea consecințe negative asupra creșterii. În schimb, reformele structurale vor da rezultate pe termen mediu și lung. N-am nicio îndoială că tot, toate aceste eforturi vor da rezultate și astfel vom recupera încrederea piețelor. Dar până se va întâmpla acest lucru, unele țări vor fi foarte vulnerabile. Iar țările acestea arată că îndeplinesc uh, ceea ce trebuie să îndeplinească, precum Spania, iau măsuri ferme și decise și au nevoie de susținerea băncii centrale europene pe piețele secundare de datorii pentru a-și întări uh, stabilitatea fiscală. Așa cum s-a făcut și în alte momente, în detențiuni similare sau detențiuni mai mari, uh, banca va interveni pe piețele secundare de datorii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Încă de la început vreau să spun că sunt de acord în totalitate cu dumneavoastră. Efortul făcut de guvernul spaniol Mă scuzați, spune președintele, dacă deputații continuă să vorbească acolo în spate, nu ne putem descurca. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Draghi. Mă întrebam care este motivul acestei izbuniri de entuziasm. Vreau să spun că sunt de acord cu dumneavoastră, cu ce a spus la început. Guvernul spaniol așa cum spuneați și dumneavoastră, întreprinde un efort extraordinar și face progrese remarcabile. Au fost deja înregistrate asemenea progrese și sunt pe cale de a fi realizate, pentru că reformele sunt, se petrec în momentul vorbirii. Nu avem niciun motiv să ne îndoim de angajamentul total al guvernului spaniol față de reformele necesare. Din acest punct de vedere, cred că întreaga Uniune Europeană este aproape de Spania și firește Banca Centrală Europeană. Noi nu avem politici standard în ce privește operațiunile de refinanțare pe termen lung și voi putea să explic uh, la momentul potrivit ce înseamnă acest lucru. Nivelul uh, dobânzilor noastre este foarte scăzut și este scăzut de ceva timp, așa încât uh, dobânzile reale pe termen scurt sunt negative. Ați făcut uh, aluzie la reactivarea unui mecanism uh, SMB. Uh, mecanismul acesta, piața secundară de capital, nu este etern, iar mandatul uh, Băncii Centrale Europene este să acționeze în limitele uh, mandatului său inițial și ale tratatului. Nu, ni se interzice finanțarea monetară. Mandatul primar al băncii este să asigure stabilitatea prețurilor pe termen mediu în toată Uniunea Europeană. Și cred că, într-un fel, să mergem pe această linie de echilibru foarte subțire, dar delicată. Trebuie să asigurăm credibilitatea băncii, pentru că e unul din puținele lucruri care a mai rămas acum. Și pentru a face acest lucru, înseamnă că trebuie să acționăm în limitele tratatelor. Nu am face niciun bine Uniunii Europene, n-am face niciun bine băncii centrale europene, credibilității procesului de integrare, dacă ar fi să depășim aceste limite stabilite de tratate și, bineînțeles, de mandatul nostru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc chiar acum în numele socialiștilor, uh, doamna Arlene McCarthy. Mulțumesc foarte mult! Cred că sunteți de acord, domnule președinte, că criza aceasta a devenit o criză politică. A căzut guvernul în uh, Olanda, uh, Alegerile în Franța sunt interpretate ca o respingere a austerității, iar uh, uh, banca a prevăzut o recuperare, o revenire în acest an și nu este așa că nu credeți, domnule președinte, că de fapt creșterea este prea lentă și că uh, politica dumneavoastră este prea strânsă, prea, prea strâmtă și se referă numai la zona euro și nu funcționează, poate că ar fi bine să vă reschimbați, să să vă schimbați atitudinea și să, ca Banca Centrală Europeană să adopte un alt curs. Mulțumesc foarte mult. Nu, nu credem acest lucru. Nu credem că politica monetară este prea strânsă. Uh, rămâne, de fapt, uh, destul de flexibilă. De fapt, ca să, eu știu, să liniștesc uh, lumea de la, din Raportul făcut uh, privind împrumuturile la banca noastră reiese că sunt niște constrângeri din partea sistemului bancar pentru creditare. Iar uh, aceste constrângeri, de fapt, au scăzut foarte mult față de anul trecut. Iar constrângerile acestea ca banii injectați în economie să ajungă în finanțarea reală a IMM-urilor, mai ales a IMM-urilor, bineînțeles, nu numai a IMM-urilor, uh, vin din partea cererii, adică cererea este domolită, ca să zic așa, și cererea de credit este domolită, deci cred că banii aceștia pe termen lung vor intra în economie, vor stimula, vor reactiva creșterea și, cum spuneam, Uh, iar riscul inflaționist uh, rămâne și el domolit pentru moment. Cred că politica noastră monetară rămâne flexibilă, cum am spus. Uh, noi analizăm și monitorizăm toate evoluțiile din toate părțile. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru al de Silvii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați revenit în rândurile noastre. E ceva timp de când nu ne-am văzut, iar situația față de perioada de înaintea de Crăciun s-a schimbat. Cred că e prea simplu să criticăm uh, lucrurile așa direct. Vreau să vă pun o întrebare legată de schimbarea de context. Înainte de Crăciun a fost adoptat pachetul celor șase măsuri, uh, s-au lansat atunci operațiunile de finanțare pe termen lung, Acum există două fenomene concomitante care mă preocupă și vorbesc și în numele altor colegi din alte țări. Este evident că mai multe state membre nu pot să respecte obiectivele. Eu m-am bătut uh, să existe disciplină în pachetul celor șase măsuri, dar este o realitate, o realitate care se referă la țări cum ar fi Olanda, care au fost vârful de lance al acestei bătălii și știți ce am făcut pentru a putea ajunge la acest rezultat. Mă preocupă faptul că una dintre consecințele poate nedorite ale operațiunilor de refinanțare pe termen lung, băncile au uh, tendința să cumpere datoria națională și să observă o anumită fragmentare. Fiecare cumpără datoria țării sare, ceea ce este total împotriva a ceea ce dorim noi să facem de un deceniu cu piața internă și cred că George Soros a spus lucrul acesta, s-ar putea să aibă cu consecințe catastrofale în momentul în care va exista mai puține solidaritate de facto. Concret, în această etapă, vreau să spun că nu e ușor să găsim soluția potrivită. Cum credeți că aceste două evoluții care ne preocupă pot fi corectate împreună? Există textul pachetului celor două măsuri și ce se poate face pentru a remedia situația? Mulțumesc foarte mult! Well, thank you. Mulțumesc foarte mult! Ai, ați spus, de fapt, două întrebări. Prima se referă la austeritate Haideți să punem cealaltă întrebare. Consolidarea fiscală, oare ar putea să fie evitată? Care a fost situația pe piață? De ce a început consolidarea fiscală? Consolidarea fiscală a început pentru că piețele au hotărât că nu vor finanța datoria suverană a început pentru că piețele și-au dat seama că anumite datorii nu sunt durabile în raport cu PIB-ul. Deci, într-un fel, a fost o măsură de politică de neevitat pentru a recâștiga încrederea pieței. Să negăm faptul că consolidarea fiscală are un efect de contracție pe termen lung, nu ar fi corect, pentru că are un asemenea efect. În anumite cazuri, dacă avem acest efect de contracție, care s-ar putea să fie numai pe termen scurt, s-ar putea să existe și pe termen uh, mediu și lung. Dacă se amână Uh, eu știu, angaja, ocuparea forței de muncă tinere, asta nu este un efect pe termen scurt, ci este pe termen lung. Foarte mulți tineri nu au loc de muncă de multă vreme. Deci care este ieșirea? Ieșirea este să punem în aplicare în același timp reforme structurale care să elibereze o parte din energiile din aceste economii care au fost prospere nu vorbim de economii care n-au fost niciodată prospere. Sunt economii care erau competitive. Unele și-au pierdut competitivitatea, altele și-au pierdut energia. Și nu e adevărat că n-au avut energia și capacitatea să revină, să-și recâștige forma dinainte. Deci trebuie să găsim condițiile propice în momentul în care se ajunge la consolidarea fiscală, după cum spuneam, este de neevitat. Apoi trebuie să avem uh, reforme structurale și un mediu politic în care să există și politica monetară corectă și uh, stabilitatea financiară. Dar, cum spuneam, noi nu putem să suplimentăm lipsa de um, angajare a guvernului prin măsuri luate de Banca Centrală. Nu este treaba băncii centrale să facă acest lucru. Uh, iar cealaltă întrebare pe care a spus-o se referă la operațiunile de refinanțare pe termen lung, dacă ele au efecte neașteptate, faptul că anumite bănci cumpără datoria națională. Să vedem care era situația înainte de aceste operațiuni de refinanțare pe termen lung. Este o hotărâre a băncii. În momentul în care au fost lansate, speranța noastră, ambiția noastră era ca banii aceștia să ajungă mai repede în economia reală. Problema este că contracția de credit care s-a uh, manifestat în ultimele șase luni anul trecut a avut un efect de reverberație și încă se simte acest efect și anul acesta. Și cred că dacă însă uh, se permite trecerea timpului, condițiile se vor îmbunătăți. Băncile sunt cele care pot să hotărască cum să folosească acești bani înainte de lansarea operațiunilor de refinanțare pe termen lung, nu s-au cumpărat uh, uh obligațiuni guvernamentale, nici băncile naționale, nici băncile străine. Uh, investitorii străini se retrăseseră complet atât piața obligațiunilor cât și alte piețe de creditare erau complet închise și erau închise de ceva vreme. Așa că Acum ne confruntăm cu situația în care băncile cumpără uh, obligațiuni guvernamentale din propriile țări și o situație care trebuie depășită. Și cred că va fi depășită în momentul în care piețele de creditare încep să funcționeze din nou. Dar vreau să spun că există un aspect pozitiv, două elemente pozitive pe care doresc să le accentuez. În primul rând, situația piețelor financiare s-a îmbunătățit remarcabil. În primele trei luni ale acestui an uh, s-au emis obligațiuni egale cu toată cantitatea de obligațiuni de anul trecut, ceea ce înseamnă că operațiunile de refinanțare pe termen lung au uh, adus lichiditate pe piață și se redeschid anumite canale. Și este un fapt pozitiv. Celălalt fapt pozitiv este că uh, Uh, contrar impresiei generale, măsurile de risc dintre uh, băncile naționale și datoria suverană au fost decuplate. Astăzi, adică, sunt mai puțin corelate datoriile suverane sunt mai puțin și băncile naționale sunt mai puțin uh, suve, corelate decât erau în noiembrie, ceea ce este un efect pozitiv care merge împotriva percepției generale. Mulțumesc foarte mult și acum din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. La ultima noastră ședință din decembrie uh, s-a vorbit despre situația din Europa și a spus că ea va fi depășită. Dar iată că, din păcate, uh, Situația nu s-a rezolvat. Dumneavoastră ați uh, propus băncilor un miliard de lichidități, însă au existat și efecte colaterale. Acum și dumneavoastră ați recunoscut că băncile nu au făcut exact ceea ce ne așteptam noi să facă cu aceste sume. Ați recunoscut că acestea au cumpărat, spre exemplu, datorii uh, suverane ale propriilor lor țări. Și banc, uh, iată că vedem că la trei luni de zile, după această intervenție, toate problemele sunt exact la fel. Singurul lucru pe care l-am obținut este că am câștigat timp. Acum, vom vedea care va fi situația după alegerea domnului Hollande în calitate de președinte al Franței. Ce se va întâmpla? Întrebarea mea este, domnule președinte, ne putem aștepta la o a treia intervenție de tip uh, refinanțare pe termen lung în curând? Și atunci veți accepta anumite garanții colaterale din partea băncilor care să nu fie chiar atât de solide cum au fost ele în trecut. Mulțumesc! Yeah. Thank you, thank you. Mulțumesc. Eu pot afirma în continuare că aceste operațiuni de refinanțare pe termen lung au ajuns la momentul potrivit și a fost totuși o operație de succes. Dacă reușești să uh, introduci aceste sume în economie, vă dați seama că până la urmă acesta va fi un adevărat succes. Gândiți-vă ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu interveneam uh, noi un miliard și 300 de milioane de uh, euro care ar fi lipsit. Și atunci am fi avut mai multe datorii suverane, am, avut, am fi avut o piață total închisă și iată că noi am reușit să evităm acest lucru. Dar, cu siguranță, ne putem pune întrebarea de ce băncile nu acordă împrumuturi. Ele nu împrumuturi fie pentru că nu au suficiente lichidități, fie nu au suficient capital, fie nu există solicitare de împrumuturi nu există cerere. Noi ce am încercat să facem este să înlăturăm prima parte din cele trei elemente. Uh, acum, ce să facem dacă băncile nu au capital? Uh, și aș adăuga imediat faptul că noi am încercat să localizăm anumite bănci care au astfel de probleme, dar în general, ceea ce reiese din analiza făcută a sistemului bancar, putem spune că băncile europene în principiu au reușit să ajungă să se recapitalizeze, să aibă capitalul, capitalul necesar. Și putem spune că avem o rată de 65% de bănci care îndeplinesc astfel criteriile uh, fixate de către Autoritatea Bancară Europeană. Deci, după cum vedeți, aceste operațiuni de refinanțare pe termen lung nu sunt totuși o, o, o, nu au fost o greșeală sau un, un semieșec, ci am reușit totuși să punem uh, capăt uh, problemelor de lichidități. Acum, pentru a doua întrebare, nu pot să vă dau decât un răspuns foarte standard. Nu poți să știi niciodată la ce să te aștepți. Mulțumesc. Și acum din partea verzilor, Pascal. Dați-mi voie să mă întorc la o întrebare. um... Dați-mi voie să revin la o întrebare la care poate nu am răspuns. E vorba de col- de garanții. De ce ați utilizat dumneavoastră adjectivul slabe sau mai slabe? Uh, în momentul în care alegem garanțiile și am extins aceste posibilități de garanții, am făcut această alegere pentru că am vrut să extindem numărul de bănci care pot să participe la astfel de operațiuni și am reușit să avem în ultima operațiune de refinanțare 800 de bănci care să participe, dintre care 460 erau bănci nemțești. Nu pierdeți din vedere faptul că participarea medie la astfel de uh, uh, operațiuni este de 70-75%. Uh, și Ni s-a părut înțelept să facem acest lucru, pentru că, de fapt, garanțiile pe care le solicităm noi trebuie să fie de o anumită calitate, dar trebuie să fie, de asemenea, și uh, grupate în așa fel încât uh, să poată participa un număr mare de bănci, chiar și cele de mărime mijlocie. Și atunci avem foarte multe bănci de dimensiuni foarte mari care participă la operațiunile noastre. Și în circunstanțe normale, ele ar redistribui aceste lichidități către întreprinderile mai, uh, către băncile mai mici, mijlocii. Dar acest lucru nu se întâmplă acum, pentru că piața inter- interbancară este destul de închisă, de aceea ni s-a părut important să avem acces printr-un anumit mecanism și la aceste bănci mijlocii și mici. Evident, poate că garanțiile vi se par dumneavoastră mai slabe, însă ele nu sunt cu adevărat slabe. Noi ne asigurăm întotdeauna că aceste garanții uh, sunt echivalente cu cele pe care le-am fi acceptat înainte. Uh, prin haircut. Asta ce înseamnă? Că dacă ești o bancă și dacă preții anumite garanții, e bine, obții uh, jumătate din potențialul de creditare pe care l-ai fi putut obține înainte, însă îl obții. Și atunci, acest coeficient de risc al acestor noi garanții, după cum vedeți, nu este uh, atât de mare. Nu, nu este chiar atât de mare cât ar părea. Mulțumesc și acum din partea vezilor Pascal. Oui, Bonjour, monsieur Draghi. Um... Mulțumesc, domnule Draghi. Într-adevăr, putem considera că această operațiune de refinanțare pe termen lung a fost necesară, așa cum e morfina necesară unui bolnav, tocmai pentru a-i știu, atenua durerile și suferința ca să mai câștige timp. Dar asta nu rezolvă problemele structurale cu care ne confruntăm și care au fost evocate de colegii mei. Eu aș dori să mă refer din nou la această operațiune LRTO și utilizarea ei, utilizarea acestui mecanism. Eu cred că din punct de vedere democratic E destul de legitim să ne punem întrebarea ce s-a întâmplat cu aceast, uh, o mie de mili- aceste 1000 de miliarde. Au fost utilizate pentru a refinanța economia reală, pentru a răscumpăra datorii suverane, pentru a uh, fi utilizate drept depozit și garanții către BCE din nou. Eu cred că uh, faptul că noi ar trebui să știm ce s-a întâmplat cu această sumă reprezintă o condiție a calității dezbaterilor noastre și o condiție de încredere față de BCE, pentru că nu putem să cerem cetățenilor să facă eforturi de austeritate și așa mai departe, dacă are impresia în același timp că o mie de miliarde au dispărut așa în ceață, fără niciun fel de control și fără niciun fel de trasabilitate. De aceea aș vrea să știu când anume dumneavoastră în partea BCE o să ne furnizați niște cifre și nu cifre parțiale și presupuneri și așa mai departe, niște niște cifre reale despre utilizarea acestei, uh, acestei sume de 1000 de miliarde de euro. Apoi, în discursul dumneavoastră de introducere, ați spus că nu vreți să existe condiții în ceea ce privește utilizarea din partea băncilor a acestor lichidități injectate. Și atunci, întrebare, de ce? De ce să acordăm noi această 1000 de miliarde, care era o sumă necesară, ați evocat motivele, și în același timp să nu și cerem garanții de utilizare acestor? Pentru că de câte ori Banca Centrală Europeană a răscumpărat datorii suverane în Spania, în Italia și așa mai departe, a existat o contrapartidă, nu? Și atunci, sincer vă spun, nu înțeleg această abordare dublă, cu două standarde, cu două atitudini total diferite din partea Băncii Centrale Europene. Mulțumesc! Thank you. Uh, well, I would immediately say that... Mulțumesc. Da, eu cred că aș spune imediat că noastră ar trebui să continuați, să aveți în continuare încredere în BCE, pentru că aici e o chestiune de încredere. Dacă avem încrederea dumneavoastră în instituția noastră, ne vom continua uh, munca. Dar acum câteva argumente, tocmai pentru a vă explica de ce în continuare ar trebui să aveți încredere în noi ce se întâmplă este că aveam toate aceste bănci care au participat la această operațiune de doamna președinte. A, mi se pare că nu se mai aude franceza pe canalul numărul 3. <laughs> no, we haven't lost France. It's still there. A, ba nu, uitați care veni limba franceză. Nu știu dacă uh, interpreții... Puteți spune ceva pe canalul numărul 3, vă rugăm, în franceză? a general fault. Nu se aude nicăieri? Right. No. Okay, I think we're all right now. Da, cred că acum funcționează. Yes, yes, we can, we can hear, we can hear, we're, we're back. It was a general fault, Jean-Paul, not just you. Okay. Sorry, Mario. Thank you. Thank you. Domnul Draghi, deci, după cum spuneam, încrederea dumneavoastră în instituția noastră este poate activul cel mai important pe care l-am putea avea și am să vă dau argumente de ce anume trebuie să continuați să aveți încredere în instituția noastră. Mai întâi, ce s-a întâmplat cu această operațiune de refinanțare pe termen lung? Această operațiune a fost salutată și apreciată uh, tocmai din cauza acestor măsuri, faptul că noi am restaurat anumite funcțiuni primare ale uh, pieței de capital. Și tocmai pentru faptul că s-a stabilit un termen de trei ani și nu au fost trei operațiuni fiecare de câte un an, ci una de trei ani. Și asta e un element deosebit de important, reprezintă un fel de asigurare, și anume că băncile vor avea aceste sume la dispoziție timp de trei ani de zile. E ca un fel de uh, reasigurare că nu o să ajungă într-o situație în care să uh, ducă lipsă de lichidități peste șase luni, spre exemplu. Și acest aspect este mm, faptul poate cel mai important în cadrul acestei operațiuni, care, într-adevăr, este una fără precedent în cadrul BCE. Ceea ce s-a întâmplat, de asemenea, este că noi ne-am pus apoi întrebarea, vă imaginați, ce s-a întâmplat cu banii ăștia, unde sunt banii? Și am știut încă de la bun început, din partea, uh, ca urmare a primului, primei operațiuni de această natură, este că Uitându-ne la identitatea celor care au uh, subscris la această operațiune, am văzut că e aproape, mai mult sau mai puțin, aceeași identitate cu acele, acele bănci care au redepus aceste sume drept garanție și depozit la BCE. Și ce demonstrează asta? Demonstrează că problema lichidității nu era doar uh, ideea că împrumut anumite sume și le redepui ca garanție, ci mai degrabă e o, o, un aspect care Um, definea întregul sistem. Alte bănci care aveau probleme de lichidități nu ar să facă această depozit pe lângă BCE și atunci ne-am dat seama că aceste lichidități pe care noi le-am injectat merg într-adevăr către economia reală și de fapt aceasta era și prima noastră îngrijorare, prima noastră dorință. Însă am fi vrut să știm și mai în detaliu unde anume, unde ajung acești bani. Iar bilanțul nostru la BCE nu poate să arate acest lucru. Uh, uh, prin definiție, dacă noi creăm lichidități, aceste lichidități, evident, ajung în, uh, în anumite rezerve, în anumite garanții, în anumite depozite, Dar de cel mai multe ori în anumite sume care sunt redepozitate, propuse de garanție. Și atunci am fi vrut să știm exact cum anume funcționează sistemul, dar asta o putem face doar dacă ne uităm la băncile comerciale consolidate, la bilanțurile lor în uh, diferitele țări. Și asta încercăm noi să urmărim acum zi de zi, săptămână cu săptămână, lună de lună, uh, să vedem exact. Însă asta nu se poate observa direct cât anume sau cât la sută ajunge direct la credite, cât la sută ajunge la răscumpărarea anumitor obligațiuni și așa mai departe din datele noastre proprii. Trebuie mai întâi să culegem bănci de, uh, date de la băncile comerciale și sunt sigur că peste câteva luni o să fim în măsură să vă propunem o, o, o imagine de ansamblu care să ne permită să înțelegem cum anume au fost utilizate aceste sume. Noi vedem, uh, spre exemplu, că piața obligațiunilor uh, crește, mai ales pentru Spania, Italia și alte bănci, spre exemplu băncile franceze. Și la momentul respectiv, situația era de așa natură încât a trebuit să intervenim, însă dovezile noastre sunt mai degrabă indirecte. Așa cum am spus mai devreme, piețile de credit pe care noi le redeschidem, de finanțare pe care le redeschidem, gândiți-vă la faptul că au fost emise obligațiuni care au, uh, au, fost, uh, au fost cumpărate. Deci aici e vorba de o realitate care uh, poate nu e perfectă, dar care e mai bună decât în trecut și sunt sigur că peste câteva luni, din punct de vedere al transparenței, o să putem să fim o măsură să răspundem la întrebările dumneavoastră, să vă propunem o imagine de ansamblu care să fie transparentă și care să explice clar cum a funcționat această operațiune. Însă uh, bilanțul nostru nu poate demonstra acest lucru imediat. Dar dacă nu sunteți de acord cu asta, foarte bine să-mi dați de știre. Și apoi, v-ați mai referit și la un alt aspect – E oare posibil ca poate că noi să nu cerem, de ce a fost posibil să cerem băncilor să nu îndeplinească acele criterii privind utilizarea sumelor, pe când noi, în același timp, în utilizarea uh, fondurilor noastre, cerem țărilor cărora acordăm aceste fonduri să îndeplinească anumite criterii. Bun. Acum, cea de-a doua parte a afirmației dumneavoastră nu e neapărat corectă, pentru că dacă noi am fi făcut asta... Bun. Haideți să o iau cu începutul. Am să ajung și la chestia asta, nu vă îngrijorați, dar să o iau cu începutul, să încep cu începutul. Astea sunt întrebări bune, sunt întrebări interesante. Motivul pentru care am vrut să activăm acest mecanism este că uh, am, vrut, am văzut că aceste mecanisme tradiționale de transmitere a politicilor monetare erau închise și politicile monetare nu aveau efecte concrete în anumite țări. Și atunci am vrut să restaurăm acele condiții necesare pentru uh, aceste mecanisme de transmitere ca ele să funcționeze. Deci n-am cerut acest lucru în mod direct, ci am spus țărilor respective sau anumitor țări, am spus fiți atenți, dacă nu consolidați, nu vă consolidați din punct de vedere fiscal, dacă nu faceți reforme fiscale și așa mai departe, structurale, s-ar putea ca aceste mecanisme de transmitere să nu poată fi reactivate. Noi am putea interveni dacă e nevoie, dar intervenția noastră nu o să aibă niciun efect dacă piețele au senzația că noastră nu faceți nimic, că nu faceți nimic pentru a îmbunătăți accesul. Și, deci, vedeți, aici lucrurile uh, uh, în sine n-au fost așa o, o neînțelegere sau o, o, o, o situație neclară. Nu, situația a fost foarte clară. Și Uniunea Europeană se bazează pe o piață liberă. Deci nu putem în mod clar să acordăm credite direct, așa cum s-ar putea face, știu eu, într-o economie care e planificată, centralizată. Asta nu se poate face. Uh, băncile centrale naționale se află într-o situație mai bună pentru a face acest lucru, pentru că ele sunt mai aproape de piețe decât suntem noi la nivel central european. A, deci, dacă îmi permiteți, aș spune că nu, nu se întâmplă nimic așa ca din miracol cu băncile, nu ca din întâmplare. Bun. Probabil că vom reveni la acest subiect. Vreau să vă atrag atenția că am depășit timpul alocat. Uh, Jorgen, pentru GUE. Ja, danke. Mulțumesc. Domnule Draghi, nu pot decât să mă leg de întrebările anterioare, pentru că în calitate de politician ales, mereu uh, suntem întrebați ce s-a ales de banii de la BCE. Să încercați să răspundeți, uh, dar vreau să subliniez și eu, ca să fie foarte clar, că cetățenii pretind, cetățenii cer informații din partea noastră cu privire la banii uh, lor, pentru că pentru foarte mulți cetățeni e greu de înțeles ce se întâmplă. Cel puțin în presa germană s-a spus că lucrurile stau taman invers, și anume că statul social e undeva la finele listei pe de o parte, criza poate fi uh, depășită doar dacă uh, renunțăm la statul bunăstării sociale cu garanția locului de muncă și cu Uh, planul de securitate pentru cetățeni. Pentru cetățeni acest lucru înseamnă foarte clar, băncile se salvează fără nicio condiție, iar cetățenii sunt cei care plătesc și uh, primesc niște condiții foarte aspre de respectat. Asta în condițiile în care trebuie să renunțe la câteva garanții, și anume uh, pensie asigurată, asigurare de sănătate garantată și așa mai departe. Nu cred că doar în Germania e situația aceasta cetățenii percep din ce în ce mai mult uh, toate aceste lucruri ca fiind o povară a democrației europene. De aceea m-ar interesa poziția dumneavoastră ca să uh, ne arătați și dumneavoastră cum ați putea să răspundeți uh, cetățenilor acest, la aceste întrebări primordiale în ceea ce privește tratamentul aplicat băncilor, tratamentul aplicat cetățenilor, prin prisma viitorul democrației domnul Draghi, mi-ați adresat două întrebări. Unde s-au dus banii? Lichiditatea e la BCE. După cum am spus, e un factor aritmetic care trebuie avut în vedere. Uh, între timp, identitatea băncilor s-a schimbat și uh, să știți că pe măsură ce lucrurile vor evolua, pot să vă spun exact câți bani sunt traduși în credite și obligațiuni de investiții. Vreau să vă spun că portofoliul băncilor pentru obligațiuni guvernamentale a crescut. Însă, în ceea ce privește băncile, spun clar și răspicat, băncile sunt un canal esențial pentru Europa. De ce? Pentru că mai bine de 80% din creditul nostru este intermediat de bănci, nu-i așa? Nu e ca în SUA, unde Uh, acest uh, procent a scăzut la 30, restul fiind piețele de capital. Deci, dacă vreți să, dacă vreți să repornim procesul de creditare, trebuie să trecem prin bănci, pentru că nu suntem în SUA. Asta e marea diferență. Și poate că nu am uh, subliniat suficient. Rezultatul raportului de creditare este faptul că în ceea ce privește constrângerile bancare pentru creditare și anume uh, oamenii au mers și au cerut credite, dar băncile au spus nu, au scăzut considerabil. Acum uh, avem o altă mare problemă și anume oamenii noștri cer credit și uh, uh, oamenii noștri care să ceară credit și vedem că cererea de credit este în continuare foarte mică. Mă scuzați. Din nou fac trimitere la faptul că am spus că modelul social european există încă. Haideți să reformulez, pentru ca lucrurile să fie și mai clare. Uh, am fost citat într-un articol, de fapt, când am spus asta. Articolul în sine, în ansamblu său, a fost mai uh, clar. Uh, valorile incluziunii sociale și solidaritatea uh, țin de cultura mea. Dar nu orice model social este unul durabil. Există modele sociale care sunt construite pe datorie și datorarea este maximă. Și tocmai de aceea lipsește durabilitatea. Așa că ceea ce spun eu aici este că modelul social european e binevenit, dar acesta trebuie să fie durabil. De aceea, în anumite zone, uh, în anumite regiuni din zona euro, ar trebui să fie corectată această situație. Eu nu sunt împotriva modelului social european, Doamne ferește, dar cred că ar trebui să corectăm erorile. Mulțumesc. Godfrey, în numele EFD, are cuvântul. Mulțumesc, domnule Draghi, pentru această clarificare. Din câte am înțeles, pe termen lung, uh, operațiunile de refinanțare pe termen lung ale BCE trebuie să facă ca băncile să funcționeze bine și să fie bine finanțate. Domnul uh, președinte Sarkozy are ideea că statele suverane pot să se aplece către bănci. Ei bine, economiile standard nu au surplus, uh, nu au un excedent autosuficient. Corectați-mă dacă greșesc. Ați creditat băncile spaniole cu 200 de milioane. Uh, retragerile din uh, depozite se uh, ridică la 65 de miliarde și uite așa rămân 21 de miliarde, adică mai puțin de jumătate din cât Spania are nevoie să împrumute în anul acesta. Guvernul italian are nevoie de 150 de miliarde de obligațiuni europene doar ca să scape anul acesta. Deci, pentru mine este de neconceput că nu va trebui să mai emiteți odată credite anul acesta. Spuneați ceva despre timing și spuneați că ați cumpărat timp. Nu, ați cumpărat timpul, uh, ați cumpărat timp puțin, câteva ore, câteva zile, dar nimic mai mult. Și atunci vă întreb, spiritul tratatului de la Maastricht, care e acum uh, terfelit, nu e uh, uitat aici și în cartea dumneavoastră, la articolul 1 cu 4, se spune foarte clar cum trebuie să se comporte BCE. BCE nu se comportă doar în uh, contra tratatului de la Maastricht, și și în contra uh, statutului dumneavoastră. Dumneavoastră vorbiți despre încredere la Banca Centrală Europeană. 35 de ani am fost în City of London și niciodată n-am avut încredere în băncile centrale, în Fed, în uh, Bank of England și să știți că nici în duble, nici cât negru sub unghie. So what's the question? Și care era întrebarea totuși? Rome Charter. Uh, carta. Statutul. Răspunsul este da. No, The answer is yes. Răspunsul este da, o respectăm. Nu am statistici dumneavoastră, dar care e ideea? să finanțăm băncile astfel încât uh, acestea să cumpere orice obligațiune emisă? Nu, băncile se pot uh, finanța singure. Noi trebuie să uh, restructurăm piețele și condițiile de piață astfel încât băncile să se poată autofinanța. Noi nu aruncăm cu bani de colo-colo astfel încât uh, băncile uh, să fie finanțate pe termen scurt. Mulțumesc, să nu uitați asta. Mulțumesc, spune președinta. Hans Peter, în numele uh, neafiliaților. Mulțumesc! Domnule președinte, am două întrebări. Cu privire la Franța, unul din cei doi candidați e contat, e contat cu șanse mari să devină Uh, președinte și spune că uh, va pune sub semn întrebării pactul fiscal. Uh, estimat turbulențe pe piață din acest motiv și e pregătită BCE și cum e pregătită BCE să facă față și care vor fi consecințele, pentru că deja putem să întrevedem anumite consecințe pe piețe. Iar a doua întrebare se referă la țara din care provin eu, Germania, Austria, mă scuzați au fost cumpărate obligațiuni um, uh, austriece de către Banca Centrală Europeană și dacă da, care este expunerea riscului, mai ales că deja agențiile de rating au uh, retrogradat uh, țări din zona euro. Cum anume uh, vor fi conturate consecințele pentru BCE? Mulțumesc! Da, ce ne rezervă viitorul e o întrebare deschisă încă. Permiteți-mi să încerc să fac puțină speculă. Dezacordurile, disensiunile, divizarea nu sunt lucruri bune pentru Uniunea Europeană. Dacă suntem de acord cu toate acestea, sunt sigură că toți actorii principali din procesul politic unde poporul e suveran, înțeleg asta. Să sperăm, am spus, să sperăm, da. Dar eu sunt încrezător. Cred că, indiferent care sunt uh, diferențele din pozițiile exprimate inițial, se va ajunge la un acord. Acord uh, care să permită ca Uniunea Europeană să iasă consolidată din această criză. La finele intervenției mele am uh, spus un lucru și îl repet. Cred că a sosit momentul să gândim pe termen lung, să ne întrebăm încotro vrem să mergem și să ne întrebăm ce condiții trebuie să fie întrunite astfel încât să atingem uh, obiectivul ultim. Se pune întrebarea dacă cumpărăm sau nu obligațiuni austriece. Nu pot să uh, vă ofer această informație, fiindcă nu am voie să spun uh, obligațiunile căror state noi le cumpărăm. Mulțumesc. Werner Lange, în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Marțea viitoare aveți uh, șase luni de mandat ați fost criticat astăzi, dar uh, eu uh, vin uh, pentru a echilibra situația și pentru a vă felicita. În aceste șase luni, dumneavoastră ați încercat să neteziți toate neajunsurile la care s-a ajuns și trebuie să fiți lăudat pentru asta. Ați extins linie de credit pentru câteva bănci importante și e foarte bine că ați făcut asta, fiindcă politicul a făcut ca procesul să fie unul tren, care să treneze. Cu privire la inflație, ați spus că riscul inflaționar este mic și să știți că opinia publică este de cu totul altă părere. Spuneți-ne puțin de ce ați avut această estimare cu privire la riscul inflaționar scăzut. Și în al doilea rând, creditele BCE nu pot să rezolve problemele structurale bancare. Acesta a fost un mesaj pe care l-ați transmis foarte clar. Dar uh, ce se întâmplă cu noile linii pentru siguranță, pentru 17 bănci centrale? Pe viitor, fiecare bancă centrală va putea uh, întreprinde acțiuni pentru propria siguranță um, e o soluție sau, uh, dacă nu, ce alte măsuri puteți să întrevedeți în sectorul bancar pentru a ajunge la o uh, situație stabilă? Și o ultimă întrebare. Pe viitor, ce va face BCB, BCE cu ceea ce privește, um, în ceea ce privește achiziționarea de obligațiuni și datorii de stat pe piața secundară? Și o ultimă, ultimă întrebare. La ora actuală noi uh, tratăm Basel 3 și capitalul propriu rizic, uh, riscul uh, e din nou la zero, dar uh, acest caz ne arată foarte clar că se poate ajunge la probleme, mai ales într-o situație precum cea a Greciei. Ce părere aveți despre obligațiunile de stat în ceea ce privește tratamentul aplicat acestora în prevederile pentru capital propriu? Mulțumesc. Președintele, vreau să vă mulțumesc pentru Uh, acest bun de preț foarte rar, lauda, faptul că m-ați lăudat. Cu privire la rata inflației, am spus că riscul inflaționar este în mare parte echilibrat. Avem uh, risc uh, care provine de jos în sus, dat de prețul țițeiului, de, de sus în jos, dar avem și de jos în sus în ceea ce privește activitatea slabă economică în zona euro, cu o singură excepție, și anume Germania. Riscul e așa, dar echilibra, echilibrat. Vedem că inflația e la 2,7% și estimăm că va scădea la 2% sau puțin sub 2% la începutul lui 2013. Asta plecând de la premisa că prețul uh, mărfurilor uh, impozitelor indirecte nu va crește și, desigur, că cerințele publicului vor uh, rămâne echilibrate. Scuzați-mă, pot să mă uit uh, în ochii celui care mi-a adresat această întrebare? <laughs> Bun. Uh, suntem foarte sensibili la orice semnal care vine de, de la negocierile uh, salariilor și prețurilor, fiindcă vrem să existe echilibru. Al doilea subiect. Faptul că fiecare bancă centrală națională e liberă să uh, Uh, decide ce garanție e acceptată, nu e corect. Nu așa stau lucrurile în realitate. Avem un cadru comun și reguli comune. Consiliul de Guvernare decide asupra regulilor comune, iar băncile centrale naționale uh, vin cu uh, propuneri. Cineva la un moment dat a spus că zona euro uh, ar deveni o zonă robot, ca un fel de veche și reînviată Uniune Sovietică. Nu e adevărat. Nu avem o zonă eurofragmentată din această perspectivă. Rolul băncilor centrale naționale a fost mereu unul activ în ceea ce privește evaluarea calității garanțiilor. Nu e nimic nou. Și se respectă regulile comune. ceea ce privește piața secundară și achiziționarea de obligațiuni, uh, viața secundară e inactivă de 5-6 săptămâni. Nu vrem să ne asumăm uh, angajamente fără a avea toate datele problemei. Și mai există un alt uh, motiv pentru care nu facem niciun anunț într-o altă direcție. Și anume, incertitudinea la ora actuală este foarte mare. Și după cum am spus data trecută la conferința de presă, orice strategie de ieșire este prematură, mai ales uh, din cauza situației economice actuale. Mi-ați adresat încă o întrebare în ceea ce privește riscul uh, uh, zero pe datoria suverană. Da, e o propunere în directiva 4 privind cerințele de capital, nu-i așa? Bun, nu toată lumea e de acord cu asta, după cum ați descoperit deja din reacțiile în sală, dar ne-a atras atenția la Parlament această idee de ceva vreme, dacă e potrivit sau nu să o avem. În ceea ce este fragmentarea, spune domnul președinte, dacă ar fi să avem uh, ponderi diferite ale riscului uh, pentru actori diferiți, e clar că am avea o piețe natural fragmentare și uh, impactul asupra politicilor monetare ar fi uh, unul semnificativ. Deci trebuie să fim uh, foarte atenți la asta. Și nu sunt uh, pe deplin convins uh, că BCE a studiat această problemă foarte îndeaproape pentru a se exprima acum. Da, spune președinta, uh, puteți uh, să vă gândiți la acest subiect și să ne comunicați o concluzie altă dată. Leonardo, numele SND. Mulțumesc, uh, doamnă Bols. Domnule Draghi, n-am nicio întrebare, am de făcut trei afirmații și dumneavoastră să spuneți dacă sunteți de acord cu mine sau nu. În primul rând, consolidarea fiscală este inevitabilă, dar multe depind de modul în care implementăm această consolidare. Trebuie să ne asigurăm de faptul că politicile de consolidare sunt adaptabile și că sunt sensibile la uh, modul în care formulăm obiective realiste. Indicatorii trebuie să fie relevanți pentru fiecare stat, um, indiferent de condiții. În ceea ce privește, în al doilea rând, refinanțarea pe termen lung. Uh, refinanțarea pe termen lung este și riscantă și inteligentă, dar și nu va fi suficientă pentru a soluționa toate problemele uh, Uh, bancare. Ați uh, parcurs probabil raportul global privind stabilitatea bancară. Faptul că sistemul interbancar este în criză ne arată că trebuie să găsim răspunsuri noi și să venim cu noi propuneri sarcina dumneavoastră, domnule președinte, va fi tocmai aceasta, precum și a băncilor centrale, naționale. În al treilea rând, trebuie să relansăm uh, o viziune europeană pe termen lung. Și în această viziune ar trebui să existe un capitol uh, special destinat unui mandat extins al BCE, astfel încât uh, să își asume BCE răspunderea pentru guvernanță economică. Dacă sunteți de acord cu aceste trei afirmații, putem să scutim timp, să spuneți doar dacă împărtășiți viziunea mea sau nu. Oare cum să răspund, în italiană sau în engleză? Puteți să răspundeți în italiană, spune președinta. Bun, atunci pe italiană. Sunt de acord cu jumătate din ceea ce ați spus. După cum a spus un antrenor uh, vestit la un moment dat, în ceea ce privește Uh, consolidarea fiscală, dacă o facem pe, strict pe creșterea impozitelor, mergem prea departe. Consolidarea fiscală trebuie să se facă pe baza uh, reducerii cheltuielilor uh, mai ales a cheltuielilor neproductive. Deci nu reducem cheltuielile cu investiții și cu infrastructură. Nu ne axăm pe mărirea impozitelor. Dacă suntem într-o situație de urgență, desigur, e foarte important să nu uh, cădem în capcana uh, măririi impozitelor uh, doar pentru că e ușor. Nu ar trebui să facem asta. Totul depinde de modul în care percepem și implementăm guvernanța economică și consolidarea economică. Cu privire la băncile centrale, și sprijinirea băncilor centrale. Câteodată e necesar să le sprijinim, pentru că acestea, acestea ajung să fie paralizate. Ce ne-a permis să facem refinanțarea pe termen lung a fost să oferim o marjă de manevră, astfel încât uh, uh, să se poată acționa într-un uh, timp util și să nu se mai ajungă la pierderi bancare masive. Practic, ce am făcut noi cu aceste operațiuni de refinanțare? Am câștigat timp. Însă susținerea băncilor, clar că trebuie să fie uh, realizată din când în când. BCE nu poate să facă asta uh, singură. Noi, de fapt, ce putem face este uh, Um, să intervenim, să ajutăm acele bănci zombie, cum li s-a mai spus, să supraviețuiască în cazul în care nu pot să o facă singure. Acesta a fost răspunsul meu. Mulțumesc, Ole Schmidt, în numele liberalilor. Sul ruolo la BCE noi non, non, non facciamo Apropo de rolul Băncii Centrale Europene, care este în mâna organelor legislative, cred că ar trebui să aibă un mandat uh, care pare să fie destul de complicat. Mulțumesc, domnule Draghi. Am depus uh, două întrebări și vreau să lansez și un apel. Uh, în campania electorală din Franța, cum s-a mai spus deja, se discută foarte mult apropo de ce face Banca Centrală Europeană și mulți economiști spun că dacă uh, nu faceți totul greșit, cel puțin, cel mai mult, cea mai mare parte din activitatea dumneavoastră este greșită. Și uh, foarte mulți colegi de aici pun o întrebare, și anume, cum comentați faptul că nu faceți suficient de mult pentru creștere? Și a doua întrebare e ceva mai ușoară, nu este legată direct de subiectul de astăzi, dar uh, astăzi o să votăm uh, asupra legislației referitoare la tranzacțiile financiare. Puteți să-mi spuneți, uh, domnule Draghi, ce să fac dacă susțin această, acest impozit sau nu? După cum vedeți, avem aici de-a face cu un bancher independent și vreau un sfat. Și am o ultimă întrebare care e chiar pe bune. Este un apel vin dintr-o țară în afara zonei euro și aproape în fiecare săptămână încerc să susțin că țara mea și cetățenii să înțeleagă că ar fi bine să adere la zona euro. Iar apelul pe care vi-l lansez, domnule Drag, este următorul. Și cred că Poate că sunteți singur european din Europa care încearcă să explice de ce este vital și benefic pentru Europa să existe o monedă unică și comună. Pentru că, cel puțin acum, în țara mea, este aproape imposibil să încerci să explici oamenilor de ce țara mea, Suedia, ar trebui să adere la zona euro. Și poate că ar fi mai bine pentru zona euro dacă Suedia ar fi intrat în zona euro, ar fi adus mai multă stabilitate și poate că ar fi arătat și solidaritate. Dar să nu uitați acest lucru, nu încercați numai să apărați ce se întâmplă astăzi. Aveți o misiune, aveți o viziune pentru alte 10 țări. Mulțumesc, domnule Draghi. Well, thank you. Mulțumesc. Prima întrebare. Dacă nu facem tot ce putem să facem pentru creștere, vreau să spun că nu e sarcina noastră. Sarcina noastră este să asigurăm stabilitatea prețurilor și în felul acesta să contribuim la creștere. La creștere. Și asta facem. Mai mult decât atât, acțiunile noastre au contribuit la stabilitatea financiară și la creștere. Politica monetară, care spuneam că este axată pe stabilitatea prețurilor, contribuie la creștere și a contribuit la creștere. Este ceva la care nu mai am multe de adăugat, dar după cum știți, creșterea depinde de mulți alți factori. Și un factor este pentru statele suverane și altul, alta este situația pentru IMM-uri, pentru consumatori, pentru firme, pentru investitori, deci pentru actorii din economia reală. Ei trebuie să recâștige încrederea Stabilitatea financiară, stabilitatea, stabilitatea fiscală, stabilitatea prețurilor sunt foarte importante, dar trebuie să liberalizăm energiile antreprenoriale pe care le-au uh, dovedit acești participanți de-a lungul vremii. Deci cred că este o chestiune foarte complexă Uh, Banca Centrală Europeană trebuie să asigură condițiile în care să aibă loc această reactivare a forțelor. În ceea ce privește impozitul pe tranzacțiile financiare, cred că suntem într-un domeniu fiscal și nu este într-un anume sens treaba băncii centrale europene să-și exprime opiniile despre impozitele speciale și despre acțiunile fiscale. Am mai spus că acest impozit pe tranzacțiile financiare pentru a fi practic, trebuie să fie acceptat de toate țările. În al doilea rând, pentru că altfel se face o deplasare a mm, domeniului, a pieței fiscale către țări unde nu există sau uh, să către uh, sistemul bancar din umbră, unde nu se mai văd aceste tranzacții. Deci asta ar fi o precondiție. Și asta este viziunea pieții. Piața spune că tinde să reduce lichiditatea și să sporească volatilitatea pieții, adică cresc, sporesc câștigurile din speculație. Cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât sunt mai mare câștigurile din speculații. Cu atât... E o aproximare, dar de foarte multe ori este adevărată. Și în al treilea rând, are un impact, și acesta este domeniul nostru de expertiză, face parte din instrumentele de politică monetară. Deci trebuie să ne gândim la toate aceste constrângeri când ne gândim la impozitul pe tranzacțiile financiare. Și mai avem și un considerent de ordin mai general care îmi vine în minte. Încercăm acum, într-un moment în care majoritatea investitorilor străini sursele străine uh, de finanțare pentru guverne și pentru afaceri au ieșit din zona euro, au plecat în mare parte din zona euro. Vrem să revină în zona euro. Deci ne întrebăm ce o să facă această impozit pe tranzacțiile financiare, oare e cea mai bună metodă de a atrage investitori în zona euro, dar astea sunt opinii în, ale unei persoane care nu are nici mandatul să-și exprime asemenea punct de vedere. Este doar un punct de vedere personal. Iar apelul lansat de dumneavoastră este foarte important. Să explicăm de ce e nevoie de o monedă unică, de ce este benefică o monedă unică. Beneficiile au fost de multe ori prezentate în trecut, de nenumărate ori, de nenumărate ori. Și cred că aveți dreptate. Nu e momentul să apărăm situația existentă. Este momentul să ne gândim la cum va arăta viitorul. Este momentul să uh, stabilim niște obiective pe termen lung pentru viziunea noastră și să spunem ce condiții trebuie puse în aplicare pentru ca viziunea aceasta să se transforme în realitate. S-a mai făcut acest lucru, s-a făcut în momentul tratatului de la Maastricht, s-a făcut în momentul în care s-a creat moneda euro. Cu 10-15 ani înainte s-a stabilit o cale de urmat și s-au stabilit condițiile care trebuie uh, îndeplinite pentru a ajunge la capătul tunelului. Cred că suntem într-o situație similară. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru ECR, Robert Zile. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, Domnule președinte, întrebarea mea se referă la o chestiune mică pentru Europa, dar o chestiune importantă pentru un stat membru care nu este Suedia, dar nu-i departe de Suedia. Este vorba de Letonia. La începutul acestei luni, primul ministru al, Letonei, al Letoniei a fost citat de o agenție de presă în care a acuzat Banca Centrală Europeană de faptul că nu tratează așa cum trebuie tratatele de la uh, Maastricht. Sunt țări din zona euro, Portugalia, Grecia, Irlanda, care primesc uh, ajutor din partea Băncii Centrale Europene, dar când e vorba de criteriu uh, dobânzii pe termen lung, Letonia a fost comparată cu Suedia, care e o țară care nu face parte din zona euro. Deci pornind de la ideea că numai unul sau două state membre vor dori ca din 2014 uh, să devină membre ale zona euro, ne asigurați că Banca Centrală Europeană, în momentul în care va evalua Letonia sau alt, uh, altă țară care dorește să intre în Uniunea Monetară, va respecta criteriile oficiale de convergență sau ne putem aștepta la orice uh, Uh, fel de abordare neconvențională sau extraordinară. Mulțumesc, domnule președinte. Vă pot asigura că aceste criterii de convergență vor fi evaluate exact așa cum am făcut în trecut. Nu o să există o aplicare selectivă și niciun fel de discriminare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Revenim la PPE. Mario Moro are cuvântul. Mulțumesc, domnule Draghi. Am dorit să vă mulțumesc în limba greacă. Mulțumesc Băncii Centrale Europene în limba greacă, deoarece sunt convins că dumneavoastră cunoașteți și limba greacă și limba germană. Și acum am să vă pun o întrebare care se referă la ceva ce a spus la începutul intervenției și care m-a frapat ați făcut aluzie la flexibilitatea sau la o nouă flexibilitate, la o nouă suplețe a Băncii Centrale Europene și m-a frapat acest lucru. De ce? Pentru că în momentul în care ne confruntăm cu asemenea criză financiară și economică, guvernele sunt extrem de reticente, extrem de țepene apropo de orice posibilitate de a modifica instituția. Și flexibilitatea Băncii Centrale Europene mi se pare singura marjă de manevră operațională. Este singurul mijloc de a face să crească continentul nostru și am impresia că guvernul german, care este foarte țeapăn în ceea ce privește problema euroobligațiunilor, n-a manifestat uh, prea multă deschidere față de această nouă flexibilitate a Băncii Centrale Europene. Dar nu vreau să merg foarte departe. Vă rog să vă dezvoltați uh, gândul și să ne spuneți ce înseamnă această nouă flexibilitate a Băncii Centrale. Nu sunt sigur că am înțeles foarte bine, spune vorbitorul. Poate că ne am spus clar ce aveam de spus. În ce moment oare am vorbit eu de flexibilitatea băncii centrale europene? La începutul intervenției. I think it's must have been something with... Cred că să, sigur este o problemă de traducere. Hmm. Cred că a fost o problemă legată de traducere. Nu cred că am folosit termenul flexibilitate. E o chestie care se întâmplă de multe ori. În fine, nu cred că am folosit termenul flexibilitate. O să controlăm, o să controlăm. Bun. O să verificăm și o să vedem dacă putem rezolva problema. Să trecem la următoarea întrebare din punctul de partea socialiștilor și democraților. vorbitorii nu folosesc microfonul, ne pare rău, nu auzim ce spun. Haideți să trecem mai departe și o să venim, revenim la chestiunea cu flexibilitatea. Mulțumesc, Sharon. Eu vin din Franța, dar nu o să uh, acuz banca că nu se ocupă de creștere prin măsurile neconvenționale luate, cu riscul de a ajunge la probleme de ordin moral. Adevărata de dezbatere se referă la strategia de stimulare a creșterii în Europa și așa cum spuneați și dumneavoastră, nu depinde numai de politica monetară, ci de mixul de politici. Uh, asta este, de fapt, obiectul negocierii tratatului pe care uh, îl va începe Franța dacă există o schimbare electorală pe 6 mai. Dumneavoastră ați vorbit despre linia tezaurului european, așa cum aș numi eu eu, în fața Comisiei Macmillan. Sigur că dumneavoastră cunoașteți literatura economică și n-am să vorbesc despre acest lucru. Această linie tezaurului european susține o politică monetară expansionistă și o politică monetară restrictivă, bugetară, care duce la uh, adaptări structurale. Uh, este dusă de un am cu efecte puțin probante, puțin, cu rezultate puțin vizibile. Uh, de fapt, ne dăm seama că uh, Uh, investițiile nu sunt sensibile față de politica monetară și nici față de scăderea costurilor cu forța de muncă, ci este sensibilă la cerere. De a cererea, cererea de credit este slabă pentru că nu există investiții și întreprinderile nu cer credit. Iată întrebarea pe care vreau să vă pun. Politica monetară este oare suficientă în perioada de recesiune? Ne putem astăzi priva de politică bugetară? Și o să-mi spuneți că nu există marjă de manovră în politica bugetară sigur că v-ați referit la distinția stabilită de Comisia Macmillan între bugetul de funcționare, care trebuie să fie echilibrat, și bugetul de capital, care trebuie poate să fie obiectul unui împrumut pentru a duce la cheltuielile care duc la dezvoltare în uh, viitor, tocmai pentru a face față presiunilor contraciclice. Care este deci atitudinea dumneavoastră dacă în cazul unei schimbări electorale Franța propune excluderea din defi- calculul deficitului public cheltuielile pentru investiții făcute de public, de guvern, de autoritățile publice? Mulțumesc. Thank you. As, as I said, I, I mean, I... Mulțumesc. Așa cum spuneam, sunt încrezător în faptul că actorii schimbărilor politice vor găsi un teren comun de înțelegere și asta în slujba Europei, în beneficiul Europei. Acum, mai specific, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Ideea de a exclude cheltuielile de investiții din uh, uh, sistemul de contabilitate prevăzut la Maastricht a fost la un moment dat discutat în momentul în care s-a adoptat tratatul de la Maastricht în 92, a fost din nou discutat în momentul în care s-a adoptat pactul de stabilitate și în ambele ocazii s-a ajuns la concluzia că era prea greu, prea neclar ca și concept, prea dificil de evaluat. Uh, și prea greu de realizat, prea puțin fezabil o astfel de excludere. Așa că vreau doar să vă amintesc acest lucru. Aceasta este partea istorică. Acum va urma să vedem ce vor face actorii implicați în domeniu pe viitor. Însă unul din lucrurile la care doream să mă refer, dumneavoastră ați spus că am avut timp de un an de zile o contractare a politicilor fiscale. Păi nu prea e adevărat pentru anumite țări, pentru că sunt anumite țări care tocmai fac foarte multe progrese și contractarea politicilor fiscale a început să fie implementată mult mai recent, aș spune eu, septembrie-octombrie anul trecut. Așa că în alte țări, evident, aveți absolută dreptate, acolo în anumite țări durează de mai mult de un an de zile, deci vedeți că situația e destul de specifică de la caz la caz. Nu e un răspuns la întrebare, dar aș vrea să mai spun ceva. Îmi permiteți, doamna președinte? Da, acum vă pot da rezultatele uh, sistemului de, uh, de supraveghere a uh, împrumuturilor uh, pentru anul 2011, rezultate care tocmai au fost publicate și sunt uh, pozitive. S-a constatat o accelerare masivă în uh, cel de-al doilea și de-al treilea trimestru și ne așteptăm la uh, suplimentări în cel de-al doilea trimestru al acestui an. E vorba de acces la toate categoriile de împrumuturi, mai ales pentru acele garanții de pe piețele de capital. Dacă ne uităm la cel de-al doilea trimestru pentru 2012 și mai departe, putem nota anumite îmbunătățiri. Se indică de asemenea faptul că percepția băncilor și impactul, și la asta mă refer la una dintre întrebările care mi-a fost adresate, impactul uh, referitor la situația de criză uh, a scăzut. Aceasta cel puțin este percepția. Și această percepție se oglindește și în uh, rândul întreprinderilor și a cetățenilor. În fine, uh, vedeți că acestea sunt rezultatele acestei, uh, acestui studiu. Bun, mulțumesc foarte mult. Încă nu am reușit să dăm de capăt cu flexibilitatea și cu acea formulare. În fine, până reușim, o să mai luăm câteva întrebări din partea PP Corin Vortman-Col. Da, mulțumesc, domnule doamna președinte. Uh, mulțumesc, domnule președinte Draghi. Mai întâi aș dori să subliniez faptul că admir, într-adevăr, modul înțelept în care Dumneavoastră ați prezentat poziția Băncii Centrale Europene în această perioadă de criză, așa că am să continui în limba uh, olandeză, pentru că eu sunt uh, deputată în, din partea țărilor de jos. Și aș vrea, înainte de toate, să atrag atenția asupra unui fapt. Uh, dumneavoastră a spus că Banca Centrală Europeană nu poate să înlocuiască statele membre care nu furnizează date și rezultate. În decembrie, situația, anul trecut, situația era foarte critică și statele membre, șefii de state și de guverne se angajaseră în uh, favoarea acelui pachet de șase uh, măsuri. E vorba de o reformă a bugetelor, de relansarea creșterii. Acum se pare că țările de jos și Franța nu sunt în măsură să, dea, să furnizeze și rezultate, iar stabilitatea politică este astfel pusă sub semnul întrebării. Vedem acest lucru spre, cel puțin în țările de jos. Eventual aveți câteva idei de împărtășit pe această temă. La ce vă așteptați din partea țărilor de jos, din partea Franței în această perioadă de criză și care ar putea fi consecințele pe viitor asupra băncii centrale europene? Cum veți putea avea o politică monetară în zona euro în anii următori dacă statele membre nu sunt dispuse să-și să îndeplinească criteriile de convergență. Ce va însemna acest lucru concret pentru Banca Centrală Europeană? Și dacă tensiunile urmează să mai și crească pe viitor, știu că noastră sunteți reticent, nu prea doriți să interveniți, însă oare nu am avea nevoie de un fond de urgență cu bani din partea contribuabililor, chiar și din partea contribuabililor din Olanda pentru a putea interveni? Care este părerea dumneavoastră referitor la situația din Franța și din țările de jos și care ar fi consecințele posibile pentru Banca Centrală Europeană. Uh, uh, uh, După cum am spus înainte, aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru laude și admirație. Uh, așa cum spuneam mai devreme, nu e o întrebare ușoară uh, la care se găsește un răspuns rapid, pentru că aici e vorba de dezvoltări, evenimente politice care încă nu au ajuns până la capăt, e vorba de decizii politice care încă nu au fost luate. Uh, Așa că, din punctul meu de vedere, e foarte greu să anticipez care ar putea să fie urmarea evenimentelor, cum vor evolua lucrurile. Însă, ce putem spune totuși, așa, în mod general, este că zona euro are trebuie să poată continua să fie o zonă credibilă uh, din punct de vedere al stabilității prețurilor, stabilității fiscale, din punct de vedere al creșterii. Aici e vorba de elemente pe care toți actorii trebuie să îi aibă în vedere. O zonă credibilă de stabilitate a prețurilor, de stabilitate fiscală și de creștere. Și dacă aceste elemente nu sunt prezente, atunci întreaga credibilitate va scădea. Și ca orice altă monedă din lume, moneda noastră comună se bazează pe credibilitate. Și până în prezent, cu anumite excepții recente, uh, putem spune că am depășit dificultățile. Putem spune că în medie, bun, ok, au existat pe aici, pe acolo anumite excepții, anumite devieri, dar noi trebuie să continuăm pe această linie, trebuie să întărim credibilitatea noastră. Mulțumesc. Thank you now for the S&D and... Mulțumesc și acum din partea uh, socialiștilor și democraților, domnul Antolin. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce vrește credibilitatea Bancii Centrale Europene, ei bine, ea de fapt ce este? Este capacitatea sa de a face față problemelor, de a rezolva problemele. Nimic în tratatul european nu împiedică Banca Centrală Europeană să fie cu adevărat o bancă centrală. E, există doar o serie de proceduri care sunt stabilite și care trebuie uh, Uh, respectate. Acum și la două întrebări. Una în ceea ce vrește datoriile uh, private. E, știți că datoriile private sunt foarte ridicate și sunt legate de modul în care funcționează Uniunea Europeană și zona euro. Și sunt legate de asemenea și mișcările de capital. Sunt legate de politicile monetare care au fost până în prezent mult prea, lax, prea laxe în anumite state membre care au dificultăți pentru a restabili competitivitatea prin diferitele măsuri de uh, schimb. Deci, vedem că datoria privată are o componentă europeană și am avea nevoie de o măsuri fiscale compacte, în așa fel încât să împărtășim aceleași reguli și am putea să avem acel financial uh, compact, un fel de pact financiar la nivel de Uniunea Europeană care să le permită să avem capacitatea de a face față acelor probleme care intervin, să le putem rezolva la nivel financiar, pentru că e o datorie care ține în mod clar de modul sistemic în care funcționează Uniunea Europeană. Și în al doilea rând, aș face un comentariu. Dumneavoastră v-ați referit la uh, Uh, tranzacțiile financiare, taxa pe tranzacții financiare, la, uh, circula, modul în care circulă capitalul. O întrebare. De ce industria financiară și consumatorii de produse financiare trebuie să aibă anumite avantaje comparativ cu industria care produce, care nu produce uh, produse financiare, ci produce în mod real? Pentru că, în fond, și eu nu e un un fel de arbitraj. Eu cred că industria europeană, cetățenii care lucrează în industria europeană merită să aibă un tratament egal și echitabil și nu trebuie să acordăm avantaje doar industriei financiare. Mulțumesc! think that um, we have, you, you are right, we have, we've had a... Da, cred că dumneavoastră aveți dreptate. Uh, avem acel fiscal compact Însă, la ce m-am gândit eu cel mai mult este că acum ar trebui să a venit momentul să avem și o, un, acel uh, growth compact, adică o, o, ceva care să ne permite să avem creștere. Evident, avem pachetul celor șase măsuri, lucru care dar s-ar putea să ne permită tocmai să ajungem la ceea ce ne dorim. Lucru important. Acum, în ceea ce vrește datoriile private, cred că ceea ce avem noi Uh, ceea de ceea ce avem noi nevoie în momentul de față este să mergem mai departe în materie de supraveghere financiară la nivel european. Aș spune eu că acest lucru ar putea să reprezinte o sursă de fragmentare pe care o putem contracara. Pentru că în momentul de față vedem că avem diferite autorități și există o fragmentare tocmai a, a modului în care se exercită această supraveghere. Ar trebui să aplicăm reguli comune. Acum, în ceea ce privește avantajele și fiscale pentru sistemul bancar, financiar, eu nu m-aș uh, focaliza pe o taxă specifică. E adevărat că n-ar trebui să fie, așa cum spuneați dumneavoastră, n-ar trebui să fie niciun fel de avantaj pentru niciun fel de industrie în parte. Însă această egalitate de tratament poate fi obținută prin diferite modalități, prin taxare, prin impozitare, prin uh, un sistem de impozitare care putea să aibă anumite efecte. Însă eu nu cred că trebuie să punem accentul doar pe o singură taxă în parte. Însă sunt de acord pe deplin cu dumneavoastră faptul că un tratament uh, care să favorizeze industria financiară comparativ cu alte industrii nu ar trebui să fie uh, în vigoare. Mulțumesc și din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte Draghi. Uh, mă gândesc la ceea ce a spus dumneavoastră în această dimineață în ceea ce privește situația băncilor pe viitor și modul în care se poate ajunge la creștere. Uh, aș vrea totuși să ne gândim la uh, internalizarea eforturilor. Trebuie să punem capăt acestui limbaj axat pe austeritate și așa mai departe. Uitați-vă la situația din Irlanda. Membrii Parlamentului european care sunt la curent de, de situația de acolo. Știți că noi am trebuit să primim ajutoare din partea uh, FMI-ului și am avut o situație în care nu am beneficiat de suficientă solidaritate, suficientă simpatie. Și trebuie să ne punem întrebarea următoare. De ce tot vorbim noi de atât austeritate? La ce bun? Ar trebui să scoatem acest cuvânt din vocabularul nostru. Ar trebui să ne concentrăm pe crearea de locuri de muncă, pe creștere, pe latura pozitivă. Uh, Acum, evident că trebuie să avem o mai multă atenție față de uh, situația la nivel local, spre exemplu în Irlanda. Uh, există această idee că trebuie să creștem investițiile în Irlanda și dacă facem acest lucru, încrederea va fi din nou la ordinea de zilei. Și trebuie să ajungem la o situație în care schimbăm tendința actuală, în care vedem că toată această datorie privată reprezintă 30% din uh, produsul, produsul interior, interior brut. Și întrebarea mea este următoarea. În ceea ce privește lichiditățile, vă așteptați într-adevăr în aceste circunstanțe să putem noi să continuăm cu uh, toate aceste măsuri de austeritate? Oare n-a venit momentul să schimbăm tendința, să acordăm anumite șanse uh, uh, mediului de afaceri să se refacă și asta pe un termen lung, în așa fel încât să putem rezolva toate problemele lichidități și să putem depăși acest moment de criză. What we've seen in Ireland uh, is a strong Ceea ce am văzut în Irlanda este un angajament profund de a implementa toate politicile noastre. Tot ceea ce a făcut guvernul până acum a fost să facă ca politica fiscală să fie readusă pe calea cea bună și să se continue reforma fiscală. Există în continuare provocări, iar restructurarea sectorului bancar trebuie să fie uh, finalizată. Bilanțul uh, bancar trebuie să fie consolidat și trebuie să garantăm accesul la piață. Ca să vă răspund concret la întrebare, dacă BCE intenționează să facă ceva, orice, în ceea ce privește termenii contractuali, răspunsul este nu. Termenii contractuali sunt uh, termeni contractuali. Am întreprins mm, anumiți pași și vom continua să reflectăm asupra acestui subiect. Dar, deocamdată, avem termenii contractuali și îi respectăm. Mulțumesc. Mulțumesc, Peter Simon, de la SND. Draghi, die aus dem Mulțumesc, domnule președinte Draghi. Știm foarte clar care este relația dintre Bundesbank și Banca Centrală Europeană avem 660 uh, de miliarde la datorii, este dublul. Uh, uh, avem 660 de miliarde de la Bundesbank investiți la BC, o sumă foarte mare și și situația este foarte problematică. De cealaltă parte, de luni de zile suntem avertizați că toate aceste dezechilibre nu fac decât rău zone euro. Săptămâna trecută un profesor de economie și de drept economic a spus că Banca Germană Națională ar trebui atacată pentru lipsă de loialitate. Ce părere aveți dumneavoastră, dat fiind că dezechilibrele cresc în sistemul de plăți? Uh, e vorba doar de niște probleme de detalii tehnice sau, de fapt, uh, aceste lucruri stau mărturire, mărturie pentru viitoarele provocări ale zonei euro? Mulțumesc. Nu, eu cred că uh, bilanțul menționat de dumneavoastră, bilanțul pe obiectivul 2, e o trăsătură aparte a sistemului de plăți și practic se reflectă sistemul interbancar, plățile, fluxul de plăți interbancar și uh, în condiții normale, noi nu am putea să identificăm situații în care o singură țară este favorizată și majoritatea celorlaltor țări să fie țări îndatorate acestui stat. Ei bine, obiectivul uh, menționat de dumneavoastră, condiția, mă scuzați, menționată de dumneavoastră, arată că nu ar trebui să avem o atitudine de tipul să aplicarea unui tratament simptomatic. Nu. Ar trebui, de fapt, să uh, tratăm boala, nu simptomul. Și boala apare din cauza competitivității fragmentare. Există grade diferite de competitivitate, grade diferite de acces la piață. Și de aceea, durabilitatea fiscală și creșterea uh, sunt uh, diferite de la un stat la altul. Să nu uităm că până în urmă cu 5 ani aceste bilanțuri erau niște lucruri uh, nedemne de luat în seamă. Nu ne îngrijora absolut deloc. Dar dacă vedem că se face consolidare fiscală în țările uh, cu probleme, dacă se relansează creșterea economică și competitivitatea, atunci bilanțul pe obiectivul 2 se va îmbunătăți și va dispărea dezechilibrul. Asta e situația la ora actuală. La drept vorbind, nici nu trebuie să privim aceste lucruri ca fiind riscante pentru creditori. Lucrurile nu stau așa. Suntem o uniune și suntem cu toții în aceeași tabără. Practic, nu suntem sub, expuși niciunui risc dacă rămânem împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, Marcus Ferber, numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte Draghi. În introducerea dumneavoastră ați militat pentru o cooperare economică sporită în zona euro, dar în interiorul anumitor state membre avem disparități foarte mari din punct de vedere social, economic, uh, Asta chit că în statele membre avem o politică monetară cum se cade. Vedem în Belgia diferențe între nord și sud, în Italia între nord și sud, în Spania diferențe între regiunile bogate și regiunile săr- sărace și putem să tot continuăm. Avem Ungaria, diferența între vest și est și așa mai departe. La nivelul zonei euro ne lipsesc acei factori stabilizatori care practic contribuie la uh, Uh, echilibrarea disparităților economice. Și atunci vă întreb, ați militat pentru o politică economică comună. Cum anume uh, vedeți europenizarea factorilor stabilizatori? Sau ce anume să înțelegem uh, din declarația dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc! Declarația mea ar trebui înțeleasă în felul următor. Într-adevăr, după cum am spus, suntem într-o Uniune Europeană și trebuie să avem un punct de plecare, um, un uh, obiectiv, o destinație finală și să vedem ce decizii trebuie luate înainte de a avansa. Evident, o condiție este aceea că nu putem începe cu o uniune a transferului. Trebuie să arătăm că țările sunt în măsură să stea pe propriile lor picioare. La asta m-a referit când am spus că trebuie să explicăm care sunt condițiile care trebuie respectate. De asemenea, trebuie să transmitem și mesajul că progresăm și că nu ne-am blocat într-un sistem uh, static. Eu uh, de asta sunt convins și asta mi-a arătat o realitate recentă. Din nou, trebuie să creăm uh, senzația de mișcare. Mulțumesc. Gâna Hockmark are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Pe lângă faptul că sunt perfect de acord cu Ole Schmidt, colegul meu suedez, privitor uh, la um, modul în care e percepută taxa pe tranzacție financiare, aș vrea să menționez refinanțarea pe termen lung. Am văzut un lucru în economie, în economia reală. Nu stimulezi uh, economiile reale cu deficit. Dacă analizăm uh, situația europeană, putem să spunem că, de fapt, economia acum sunt stimulate de deficit. Dacă deficitul ar uh, putea să rezolve problemele, nu am mai avea nicio durere de cap. Și cred că e foarte important să uh, Înțelegem acest lucru și mi-ar plăcea să discutăm din această perspectivă despre operațiuni de refinanțare pe termen lung, pentru că avem foarte mult, am avut uh, multe acțiuni de bail-out pentru a ușura povara deficitelor. Dar e, nu e altceva decât o manieră de a cumpăra timp, aveți dreptate. Așa că se pune problema nu dacă e bine sau nu să cumpărăm timp, ci cum anume folosim acest timp. Cumperi timp și atunci... Uh, practic te expui unor costuri. Dacă e să facem o analiză cost-beneficiu, Trebuie să punem următoarea întrebare. Avem o situație mai bună acum pentru că deficitele sunt uh, uh, niște probleme foarte mari la care se adaugă împovărarea uh, datoriei um, um, uh, și se ajunge la probleme cu competitivitatea, reforme structurale, investiții și așa mai departe. Oare ne-am îmbunătățit noi activitatea, abilitatea de a contracara marile dezechilibre economice care există? Pentru că acesta este marele test la care vor fi supuse operațiunile de refinanțare pe termen lung. Mulțumesc. Președintele, eu sunt de acord cu tot ce ați spus. Sigur că O contraîntrebare ar fi, oare țările și băncile astăzi ar fi într-o poziție mai bună uh, în ceea ce privește contracararea problemelor uh, bugetare, de creștere, economice, poziția lor capitală, dacă nu ar fi existat operațiuni de refinanțare pe termen lung și ar fi, și ar fi existat acea mare criză de finanțare? Uh, Răspunsul pe care l-am acordat la momentul oportun, în momentul în care am decis uh, să avem operațiuni de refinanțare, este clar nu. Să avem uh, clash-uri bancare, uh, mari crize bancare, asta înseamnă să, evident, să nu creăm precondițiile găsirii unei soluții e vorba de o situație în care nimeni nu ar fi avut de câștigat, nici țările, nici băncile. Și cred că așa trebuie să judecăm lucrurile. În mod evident, acum guvernele și băncile au mingea în propriul teren. Le-am acordat timp să beneficieze de pe urma acestuia, să ne ofere dovezi. Și, într-adevăr, uh, guvernele și băncile ne oferă, într-un fel, asigurări că utilizează acest timp uh, într-o manieră productivă, fiecare pentru a îndeplini propriile sarcini. Și trebuie să monitorizăm pe mai departe această um, acest angajament, să vedem cum continuă și dacă continuă procesul. Dacă ar fi însă să judec uh, refinanțarea pe termen lung, uh, atunci așa aș judeca, gândindu-mă ce ar fi fost fără. Mulțumesc foarte mult și acum uh, ultima întrebare, Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu era prevăzut să iau cuvântul, dar acum a mai rămas un slot disponibil, zic, hai să iau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Funcționează microfonul? A, ah, celălalt. Bun. Deci, în principiu, nu trebuia să iau cuvântul, dar au mai rămas timp, așa că am zis că haideți să intervin eu, așa cum faceți și dumneavoastră de multe ori, interveniți. Domnule președinte, apreciez curajul dumneavoastră și uh, profit de ocazie pentru a vă pune o întrebare așa impertinentă. În dezbateri și în dezbaterile care au loc în momentul de față în anumite țări, cuvintele acestea de rigoare, competitivitate, creștere, sunt cuvinte care revin constant și așa ca un fel de melodie. Însă ce cerem noi cetățenilor? Uh, ce cer cetățenii din partea noastră? Cum anume creșterea și o mai bună competitivitate, o mai puțină rigoare ar putea să fie realizate? Și la aceste întrebări nu avem răspunsuri concrete. Uh, din nou, avem același discurs. Facem, facem, facem, facem. Dar cetățeanul concret nu vede rezultate. Și dacă ne uităm la rezultatele concrete din anumite țări, fie vorba de sondaje și așa, vedem cum stă situația. Și atunci, dincolo de cuvintele acestea frumoase, competitivitate, creștere și așa, ce putem face concret? Well, I wish I would know the answer, but... Uh, Aș vrea să cunosc răspunsul, dar eu cred că, într-o manieră colectivă, suntem pe drumul cel bun. Suntem într-un moment foarte dificil um, și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că consolidarea fiscală a fost întreprinsă sau este întreprinsă acum și acum începe să reverbereze. Încep să, începem să simțim efectele. Încă nu am văzut beneficiile. Totodată trebuie să continuăm, să perseverăm. Reformele structurale sunt diferite de la un stat la altul. Nu putem să avem un tipar care să fie bun pentru fiecare stat în parte. Reformele structurale diferă în funcție de interesele vizate pentru a avea consolidare. Practic, reformele structurale schimbă dramatic societățile în care am trăit până acum și e un proces dureros. Practic, acum am ajuns la jumătatea râului pe care vrem să-l traversăm și trebuie să perseverăm, să continuăm, să înotăm. Pentru asta BCE creează un uh, mediu care să fie cât mai favorabil acestui proces de reformă structurală. Mulțumesc, pentru că ne-au rămas câteva minute și pentru că Roberto Gualtieri mi-a atras atenția, uh, o să-i dau cuvântul pentru o scurtă întrebare. Se pare, domnule președinte, că vă atrageți uh, con cetățenii, con naționalii, mă scuzați. Da, mulțumesc. Ați punctat foarte bine când ați spus, domnule președinte, că uh, nu se pune problema lipsei lichidităților când vine vorba de politicile monetare restrictive sau nu. Problema este cererea. Și că veni vorba de cerere și de problemele care există cu aceasta, date fiind aceste împrejurări, se pune următoarea întrebare. Cum putem, prin fonduri structurale, să nu cădem într-un cerc vicios care ne va trimite dintr-o recesiune într-o uh, depresie din care să nu putem ieși. Vreau să faceți o analiză scurtă. Nu credeți că o politică monetară eficientă și o reformă structurală nu sunt totuși suficiente pentru a ieși din această recesiune sau pentru ca recesiunea să nu ia amploare? E o problemă de stimulare a investițiilor, nu-i așa? Președintele, da, nu vom obține creștere doar prin reforme structurale, ci, uh, și, ci uh, vom uh, ieși din criză și dacă cererea va lua amploare, amploare dacă exportul va crește. Aici, uh, sigur, e vizată moneda euro faptul că ratele dobânzilor sunt la un nivel uh, foarte, foarte scăzut, e o realitate. Asta se întâmplă deja de ceva vreme. După cum s-a spus, dacă credem că putem să sporim cererea uh, prin deficit, și dat fiindcă deficitul este atât de mare, cum de nu a crescut deja? De ani de zile avem deja țări care au avut uh, deficite scăzute, uh, ratele dobânzilor când mici, când mari și niciodată n-a fost creșterea. Acele țări au făcut tot posibilul, dar degeaba. Practic au stagnat în ceea ce privește creșterea, indiferent de condițiile monetare și fiscale. Deci, stimularea creșterii poate să vină din altă parte și aici trebuie să explorăm noi căi și trebuie să o facem înainte de a spune că uh, trebuie să redefinim toate politicile fiscale și monetare. Țările care au pierdut teren în ultimii ani au um, făcut-o pierzând uh, poziție nu doar într-un singur an. Practic, uh, nu a fost un proces de un an de zile, ci an de an uh, toate lucrurile au mers în direcția crizei în acei Um, în acele țări. S-a încercat orice, orice politică monetară fiscală și totuși nu a fost stimulată creșterea și cererea. Creșterea nu va veni doar prin reforme structurale. Unele dintre reforme vor stimula creșterea pe termen scurt. Avem însă nevoie și de reforme care să genereze schimbări ample pe termen lung. Și să știți că vor exista reforme structurale care vor avea exact acest uh, rezultat. Sigur, rezultatul va diferi de la un stat la altul, dar până la urmă totul depinde și de uh, creșterea globală și ratele dobânzilor într-un plan mai amplu. Fără doar și poate, mare parte din această criză e cauzată de uh, creșterea riscului în perioada post-criză. În anumite țări există reticență față de investiții sau dorința de a investi, dar în altă parte. Iar noi ce trebuie să facem este să contracarăm această aversiune a investitorilor. Nu vom avea investiții din trecut, dar măcar să avem investiții care să aibă ca rezultat creșterea economică. Pentru asta trebuie să creăm un mediu propice investițiilor, un mediu de încredere și credibilitate încredere în instituții, credibilitatea instituțiilor. Acestea sunt elemente cheie și abia atunci aversiunea față de risc va fi combătută. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Mereu e foarte interesant de fiecare dată când sunteți aici și e extrem de informativ când ne vorbiți. Îmi amintesc că de obicei uh, președinții de la BCE vin la început, uh, la începutul mandatului, sunt criticați, dar pe parcurs oamenii recunosc dificultatea mandatului și poate că, cine știe, până la final toată lumea vă va lăuda. Cine știe? Uh, oricum, e o realitate faptul că ați preluat mandatul în niște vremuri foarte uh, dificile și uh, practic ați, uh, v-ați asumat niște sarcini foarte, foarte grele, în niște condiții extrem de aspre și vitrege. Voi uh, părăsi uh, reuniunea pentru că am și alte angajamente pentru a, în această a doua parte a dialogului. Cu privire la votul în această după-amiază, Parlamentul trebuie să nominalizeze un membru care să reprezinte Parlamentul European la uh, Um, Comitetul de Consultare um, Statistică în 2008 mi-a revenit mie această sarcină, eu fiind raportor activ uh, atunci pe date statistice, însă am renunțat la această funcție, dat fiind că um, în calitate de președinte la Comisia Econ am din ce în ce mai multe sarcini. Eduard Sicluna este candidatul pentru acest post. El a fost uh, nominalizat la reuniunea coordonatorilor și noi vom avea un vot uh, Um, pe acest subiect uh, în această după-mează, după care vom transmite rezultatul conferinței președinților care va lua o decizie finală. Asta a fost, uh, acesta a fost un punct de informare cu privire la votul uh, din această după-amiază. Pentru cei care nu au fost aici um, în mandatul trecut, când prin aceeași procedură am fost nominalizată eu. Predau acum conducerea acestei reuniuni lui Eduard Cicluna, pentru că eu trebuie să plec. Acesta va conduce reuniunea pentru uh, cea de-a doua, cea de-a doua jumătate a dimineții. Cred că putem continua cu următoarea parte a dimineții. Înainte de a-l prezenta pe domnul Constanțiu, am de făcut un scurt anunț. Are loc o reuniune deschisă a coordonatorilor cu președintele Comitetului Economic eh, Financiar, domnul Thomas Weiser, eh, pe data de 8 mai, între orele 2 și 3 după amiază. Comitetul Economic și Financiar are un rol foarte important în procedura excesului bugetar, deci vă invităm uh, să participați ca să discutăm care sunt uh, problemele și mai ales calendarul corectării deficitelor bugetare. Să trecem acum la următoarea sesiune, adică un schimb de opinii care va urma după prezentarea care va fi făcută de domnul Constanțiu pe care îl salutăm. Domnul Constanțio este vicepreședinte al Băcii Centrale Europene și va vorbi despre raportul anual uh, pe 2011 al Băncii Centrale Europene. Uh, Banca Centrală Europeană va putea vorbi despre politica monetară și se va referi și la diversele alte activități ale băncii operațiunile bancare, stabilitatea financiară, relațiile europene și internaționale, responsabilitatea și așa mai departe. Uh, toată lumea poate participa la discuții, sunt informați coordin, coordonatorii că, mă rog, poate ar fi bine ca ei să fie primii care să pună întrebări după prezentare. Domnule Constanțiu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați uh, membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Realmente îmi face plăcere să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră pentru a vă prezenta raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2011. Este o parte din esențială a procedurii de responsabilitate față de Parlamentul European. În primul rând, voi trece în revistă evoluțiile economice și monetare de anul trecut și voi explica deciziile de politică monetară. Mă referi apoi la, pro, la provocările monetare și progresele făcute pentru a întări cadrul de guvernanță al uh, zonei euro și apoi mă voi referi la chestiuni legate de stabilitatea și regulamentele financiare cu care se, de care se ocupă pe larg comisia dumneavoastră. Înainte de a face acest lucru. Aș vrea să mă refer la un eveniment important din 2011 și anume faptul că avem un al 17-lea membru al zonei euro, Estonia. Nu există nicio cale mai bună de a demonstra că într-un proces larg de integrare europeană este aceasta adăugarea de noi membri la zona euro care îndeplinesc criteriile de aderare într-o manieră convingătoare și durabilă. 2011 a fost un an excepțional, iar Banca Centrală Europeană s-a confruntat cu condiții economice și financiare provocatoare. În prima parte a anului, recuperarea economică în zona euro a continuat, susținută de creșterea globală și de, întări, de întărirea cererii uh, la nivel național. Rata inflației a crescut foarte mult în 2011 datorită creșterii prețurilor energiilor și materiilor prime, iar uh, riscurile inflaționiste uh, s-au mutat uh, în amonte. Pentru a păstra stabilitatea prețurilor și pentru ca presiunile inflaționiste să rămână ancorate în zona euro, Consiliul Guvernatorilor a discutat chestiuni de bază și a sporit uh, uh, rata dobânzilor în aprilie și iulie cu 25 de puncte procentuale, după ce le-am menținut foarte scăzute. La mijlocul lunii iulie însă tensiunile de pe precel piețele financiare s-au intensificat, alimentate mai ales de temerile participanților la piață și de evoluția finanțelor publice în anumite țări din zona euro. Condițiile financiare rezultante au fost mai uh, strâmte, mai uh, uh, acute ca urmare a cererii globale, ceea ce a dus la reducerea activității economice în zona euro în a doua jumătate a anului 2011. Incertitudinea înaltă de pe piețele financiare împreună cu presiunile asupra bilanț, bilanțurilor băncilor au afectat creșterea monetară, și s-au diminuat oarecum către sfârșitul anului. Așa că, a, dată fiind această schimbare, cu Consiliul Guvernatorilor a redus ratele dobânzilor cheie ale BCE în decembrie și noiembrie cu 50 de puncte de bază, 50 de puncte procentuare, deci au ajuns la un nivel istoric foarte scăzut de 1%. Aceste tensiuni de pe piața financiară a afectat transmiterea politicii, mecanismul de transmitere a politicii financiare și noi am adoptat măsuri de politică monetară nestandard din august 2011. S-a reactivat programul privind uh, piețele financiare, a fost lansat al doilea program de uh, achiziționare a obligațiunilor și măsuri care să aducă lichiditate iar Eurosistemul a hotărât să mențină o procedură de uh, fixare a ratelor uh, pentru operațiunile de refinanțare. În decembrie, Guvern, Consiliul Guvernatorilor a adoptat asemenea proceduri, asemenea măsuri de sporire a creditării, inclusiv operațiuni de refinanțare pe termen lung uh, cu maturitate la trei ani, Uh, inclusiv punerea la dispoziție a garanțiilor. Scopul uh, era să-ți facă față nevoilor pe termen scurt ale zonei euro, ale sectorului bancar, pentru a atenua efectele pe piața financiară și pentru a, a oferi credit uh, persoanelor fizice și companiilor pentru stabilitatea financiară și macroeconomică este nevoie să existe finanțe publice sănătoase și ca răspuns la criza financiară și la criza uh, datoriei suverane s-au pus în aplicare măsuri îndrăznețe de reformă și s-au întărit cadrul bugetar al statelor, ce ca rezultat uh, Deficitul guvernamental general agregat pentru zona euro a scăzut semnificativ de la 6,2% din PIB în 2010 la 4,1% din PIB în 2011. Reducerea bugetului, ă, deficitului bugetar mediu a fost ă, alimentată atât de măsurile de consolidare, mai ales reduceri în ă, investițiile guvernului și numărul de angajați guvernamental, ca și anumite evoluții favorabile în ceea ce privește uh, veniturile care au ieșit din niște condiții ciclice. O trăsătură cheie din zona euro a fost faptul că au sporit randamentele obligațiunilor pe piața aceasta, pentru că uh, au fost văzute altfel, a fost văzută altfel situația din statele membre acțiunile băncii centrale de a susține lichiditatea în sistemul global financiar a contribuit la eliminarea, atenuarea tensiunilor de pe piața datorilor suverane. În contextul zonei euro, au operat și alte măsuri pentru a reduce aceste tensiuni. Mă refer aici la reactivarea programului piețelor secundare de capital uh, în august 2011 ca Uh, rezultat al reuniunii șefilor de stat și de guvern din zona euro din 9 decembrie, care a dus la acest mă măsuri fiscale compacte și uh, am organizat cele, uh, trei, uh, cele două operațiuni de refinanțare pe termen lung cu durată de trei ani. Pentru a întări cadrul de guvernanță economică din zona uh, unității uh, economice și monetare, Uniunea Europeană a pus la punct reguli privitoare la politicile naționale fiscale, a fost creat un nou cadru de supraveghere macroeconomică. Prevederile sunt incluse în cadrul de guvernare, guvernanță fiscală al Uniunii Europene. Totuși, cum spuneam, drăcușorul este în detalii în detalii care țin de punerea în aplicare a regulilor care trebuie să se aibă loc acum. Semestrul european 2012 trebuie folosit pentru a întări acest mecanism întărit de supraveghere fiscală și macroeconomică. Banca Centrală va juca un rol semnificativ în gestionarea acestei crize. Împreună cu Comisia și cu FMI-ul Banca Centrală va face o analiză a durabilității datoriilor statelor membre care au nevoie de susținerea stabilității financiare în contextul mecanismului stabilității financiare. Banca va fi implicat, implicată și în conceperea de programe și monitorizarea lui. Intervențiile noastre pe piața secundară de capital vor fi făcute ca urmare a analizei Băncii Centrale Europene, care recunoaște existența unor situații, unor circumstanțe excepționale pe piața financiară și riscurile la adresa stabilității financiare. Banca salută uh, hotărârea luată de Eurogrup de a spori această cifră la 800 de miliarde de euro. Totuși, trebuie să fim foarte clari. Nici o asemenea apărare nu va fi suficient de mare pentru a înlocui adaptările fiscale și structurale din statele membre ale zonei euro cât privește reforma cadrului de reglementare fiscală, Uniunea Europeană a făcut pași importanți anul trecut și aș vrea să mă refer la trei aspecte. În primul rând, regulamentul bancar. Prin introducerea Uh, regulament, regulamentului uh, privind uh, cerințele de capital numărul 4, Uniunea Europeană va fi printre prima, primele care va pune în aplicare cadrul Basel 3 pentru a întări stabilitatea financiară. Cât privește CRD 4, care se îndreaptă către finalizare, voi menționa că banca susține uh, înființarea unei singure uh, reguli pentru toate uh, instituțiile financiare care să atenueze arbitrariul de reglementare și să evite distorsiunile competiției și care să permită și flexibilitatea la nivel național al statelor membre, care să poată să aplice niște cerințe prudențiale mai stringente acolo unde apar riscuri sistemice. De aceea, este important ca statele membre să-și poată întări temporar, atâta vreme cât există aceste riscuri specifice, ra, uh, raporturile cantitative, procentele cantitative și, într-o care măsură, cerințele de politică prudențială iar definițiile să rămână intacte pentru a proteja regula unică. Banca este în favoarea includerii în această listă a instrumentelor care există și anume rata de capital, expunerea mare, ratele de lichiditate și rata uh, de uh, pârghie financiară, așa cum am exprimat în politica, în opinia noastră în, uh, publicată această disponibilitate de calibrare diferențiată a instrumentelor macroprudențiale este foarte importantă în zona euro, unde politica monetară unică se concentrează pe condițiile medii și nu permite statelor membre să folosească instrumente de politică monetară pentru a evita uh, bumuri de credit uh, specifice mult prea mari. Sper că instituțiile europene vor reuși să ajungă la un acord în aceste privinte și alte chestiuni legate de eh, cerințele de capital, de crd patru. Să mă refer acum la reforma cuprinzătoare a cadrului de reglementare pentru titlurile de valoare și produsele derivate. Banca salută acordul în această privință care duce la îndeplinirea mandatului G20 în ce privește piața derivatelor financiare și stabilirea unor reguli comune uh, europene pentru contrapartida centrală și pentru alte instituții. Vom continua să monitorizăm independența băncilor uh, naționale și modul în care reacționează față de lichidități. Apoi va fi nevoie să ne referim la poten- divergențele potențiale în ceea ce privește alte instituții financiare, mai ales în ceea ce privește cooperarea cu băncile centrale în această privință. Mai mult decât atât, Banca Centrală Europeană salută revizuirea directivei privind instrumentele de piață și financiară și susține obiectivul din propunerea Comisiei referitoare la agențiile de evaluare a creditului. Este foarte important să se existe încredere în aceste agenții. Eurosistemul nu se bazează mecanic pe aceste evaluări, pentru că este conștient de limitările în ceea ce privește metodologiile. Totuși, Vreau să vă atrag cu putere atenția asupra impunerii unor constrângeri legale privind folosirea evaluărilor de către Banca Centrală în cadrul de garantare. Tratatul dă băncii competența exclusivă de a determina independent care sunt condițiile în care trebuie desfășurate operațiunile de credit. Aceste inițiative de reglementare, de întărire a pieței financiare unice, vor fi suplimentate de un alt proiect Eurosystem, Target 2 Securities, o viitoare platformă um, computerizată pentru uh, reglementarea, pentru tranzacționarea titlurilor de valoare. Se pare că va intra în vigoare în 2015, după doi ani de negocieri acești depozitari de titluri de valoare centrală au fost rugați să semneze până în iunie 2012 un contract cu valoare juridică obligatorie de a participa la acest Target Two Securities. Va fi un element foarte important în dezvoltarea acestui proces împreună cu instrumentele legislative menționate anterior, va asigura cadrul funcțional pentru a stimula competiția în acest mediu. Și să trecem acum la gestionarea crizei bancare. Susținem inițiativa Comisiei de a introduce un nou cadru uh, privind recuperarea și rezoluția bancară care trebuie uh, să facă față obstacolelor curente în ceea ce privește instituțiile financiare transfrontaliere. Fiecare stat membru trebuie să aibă un set de instrumente, cum ar fi aceste planuri de revenire, de separare a, a activelor și așa mai departe. Și dacă ne uh, referim la bail-in, trebuie să găsim un echilibru corect între standardele internaționale aprobate conform uh, atribuțiilor, atributelor care au fost uh, aprobate la G20 și nevoia de a evita cele negative nedorite asupra finanțării bancare, fondurilor bancare, mai ales în aceste condiții de piață. Din această perspectivă, orice decizie luată de uh, folosirea unor titluri de valoare care au capacitatea de bail-in ar trebui să fie amânată în același timp, orice emisiune obligatorie de instrumente cu capacitatea de bail-in trebuie să fie rezervate numai instituțiilor care sunt relevante sistemic la nivel național și european. Instituțiile mai mici ar avea, care ar, ar avea dificultăți să placeze asemenea titluri de valoare pe piață și care pot fi mai ușor rezolvate cu, a, fără asemenea instrumente. Pentru instituțiile sistemice, eu cred că aceste titluri de valoare cu capacitate bail-in sunt un instrument capabil să susțină procesul acesta, absorbind pierderile revenite din împărțirea uh, acestei sarcini din sectorul privat. Un alt instrument se referă la crearea unor fonduri de rezoluție care ar urma să joace un rol important în ceea ce privește instituțiile transfrontaliere. În uh, avizul uh, sistemului băncilor centrale europene mai, în mai anul trecut am spus că înființarea unei rețele de fonduri naționale nu trebuie să excludă posibilitatea de a înființa mai târziu un fond al fondurilor european care să se refere să aibă de-a face cu chestiunile care apar în ceea ce privește băncile transfrontaliere și nu ar trebui să excludă uh, promovarea unui asemenea proiect al unui fond european de rezoluție. Pentru a adopta un asemenea regim foarte clar pentru rezoluția bancară, ar fi foarte important ca propunerea Comisiei uh, să apară înainte de venirea verii în acest an. În cele din urmă vreau să spun câteva cuvinte despre exercițiul de capital uh, al băncii. Noi susținem efortul autorității bancare europene de a asigura sectorul bancar european care trebuie să facă față cu cerințele din acest domeniu este foarte important ca uh, folosirea ca instrument, ca o pârghie a uh, datoriilor neperformante să nu mai poată fi permisă în economie. Iar uh, autoritatea relevantă să supravegheze această situație Uh, doamnelor și domnilor deputați, anul 2011 a fost un an provocator, mai ales datorită reacției negative dintre sectorul financiar și problema datoriilor suverane aceste reforme ale cadrului de guvernanță economică și de, de, reglementare financiară pe care le adoptați acum va contribui la întărirea stabilității în zona euro, o condiție crucială, crucială însă trebuie să fie îndeplinită pentru a avea rezultate benefice, și anume punerea lor în aplicare rapidă și conștientă. Sper, sunt încrezător că Parlamentul European își va îndeplini rolul pentru uh, a atinge acest scop. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Constanțiu. Iar acum, întrebări. Primul de pe listă, este doamna Silvi Gular. Monsieur le vice-président, merci d'être avec Mulțumesc, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru prezență. Nu suntem numeroși, dar oricum e important. Vreau să evoc două aspecte. Multe lucruri au, au fost evocate în prezentarea dumneavoastră, dar mă voi limita la două aspecte. Uh, primul aspect. Împreună cu domnul Draghi am discutat despre acest lucru. Eu aș pleda pentru ca să avem o comunicare mai transparentă. Nu e vorba de publicarea proceselor verbale și așa mai departe, nu. Însă în ceea ce privește operațiile neconvenționale, eu cred că ar fi foarte important, tocmai pentru a putea susține anumite măsuri care au fost, cred eu, luate în mod potrivit, să putem și să explicăm cetățenilor unde, unde sunt sumele, unde sunt banii. Răspunsul pe care ne l-a dat domnul Draghi și pe care eu îl înțeleg, și anume că da, e un circuit înainte de a vedea sumele acestea uh, revenind către banca centrală, de fapt ele au tranzitat de la o bancă la alta și au creat valoare. Bun, eu nu sunt uh, tehnician în domeniu, însă vă invit în interesul BCE, în interesul nostru al tuturor, să încercați, nu știu cum ar fi posibil, să avem cât mai multe elemente disponibile, tocmai pentru a ridica această um, această îndoială care există în continuare. Eu cred că, într-adevăr, într-un sistem democratic, dacă pot să asigur trasabilitatea pe care o avem de, astfel, de altfel pentru vaci, bun, o avem pentru vaci, ar trebui să o avem și pentru bani. Nu critic activitatea dumneavoastră, ci încerc doar să limpezez lucrurile. Noi în Franța am avut o campanie electorală care a fost foarte virulentă împotriva BCE, eu am făcut tot ce am putut pentru ca să explic lucrurile și să uh, uh redimensionez uh, dezbaterile la valoarea lor reală. Însă vreau să vă atrag atenția asupra acestui punct. Dacă nu reușim să câștigăm această bătălie a comunicării, atunci extremele, extremiștii sunt cei care vor avea de câștigat. Al doilea aspect. Uh, V-ați referit la raportul Comitetului European pentru, risc, uh, pentru supravegherea riscului sistemic și la raportul acestuia. Foarte bine, salutăm existența sa, e un organism foarte tânăr care deja își începe activitatea. Uh, repet ceea ce am spus de multe ori și în plen lui Mario Draghi. Noi vrem să menținem piața unică, iar pentru asta, așa cum a spus și dumneavoastră, este foarte adevărat că uh, Avem nevoie de măsuri în domeniu. E adevărat că în anumite circunstanțe ar fi nevoie de anumită marjă de flexibilitate, dar dacă ne angajăm uh, într-un fel de sistem de autorizare care este uh, acordată uh, sistemelor naționale de legiferare, cred eu că ajungem într-o situație în care pur și simplu vom destrăma ceea ce am reușit să reușim să facem cu greu și um, am avut câteva ecouri de la o ședință a grupului de la Hozier, care, într-adevăr, în raportul său prevedea o anumită marjă de flexibilitate, dar care nu punea sub semnul întrebării această dorință de piață unică. E un principiu la care ținem foarte mult, iar tentația aceasta de a renaționaliza anumite lucruri este foarte mare și revine în prim plan. De aceea vreau să vă transmit acest mesaj. Uh, Thank you very much for those questions. Mulțumesc pentru aceste observații și întrebări, doamna Gular. La prima întrebare, am un răspuns simplu la ce a spus dumneavoastră. Ceea ce este implicit în apelul dumneavoastră, de multe ori e foarte greu de realizat. Și una din trăsăturile banilor este că banii circulă. Au fost creați și circulă și apoi este aproape imposibil să uh, se evalueze exact unde anume au ajuns sumele respective. Să vă dau un, acesta ar fi un exemplu. Spre exemplu, operațiunile de refinanțare pe termen lung pe care le-am făcut noi, referitor la bănci. Deci, un, o mie de mi, um, o mie de miliarde. E bine, aceste sume nu au fost în totalitate injectate, ci doar jumătate, pentru că cealaltă jumătate a fost injectată la bănci, iar băncile le-au utilizat. Deci, acesta este un prim aspect, o primă informație. Pentru că oamenii nu înțeleg foarte bine exact cum anume funcționează sistemul și care sunt cifrele per total. Apoi, Ar trebui poate să avem o, o comunicare mai aprofundată, însă fără a intra în aspectele tehnice. Sunt de acord cu asta. Spre exemplu, unele persoane sunt uimite, sunt pierdute, pentru că în același timp noi am a, furnizat aceste lichidități, dar în același timp avem exact a, aceeași sumă, mai mult sau mai puțin, în garanții în, la bănci. Și atunci, a, ne putem pune întrebarea dacă trebuia să facem acest lucru. Da, trebuia, pentru că era o necesitate, pentru că am crescut uh, lichiditățile și băncile au reușit să-și onoreze angajamentele care ajungeau la scadență după un an sau după trei ani și dacă nu am făcut acest lucru, atunci nu am fi trebuit să vindem anumite active din, uh, din uh, bilanțul nostru. Și atunci vedeți că până la urmă sumele pe care noi le-am acordat reprezintă de fapt din nou garanții. Dar aici nu e vorba de bani care dorm undeva ascunși, sunt bani care circulă, circulă uh, în întregul sistem bancar. Și așa cum am mai spus, în mod public, băncile care au împrumutat prin aceste operațiuni de refinanțare pe termen lung, nu mai sunt acele bănci care au cele mai multe uh, depozite la noi. Nu mai e deloc aceeași situație. Nici măcar nu mai e vorba de băncile centrale. Băncile au, uh, sumele au circulat în întregul sistem bancar. Și evident, s-a finanțat uh, prin acest lucru și bilanțul acestor bănci. Unii au menționat, și poate nu a fost suficient de bine explicat, că unul din motivele pentru care am lansat aceste operațiuni este că băncile, în primul trimestru al anului, uh, aveau probleme de, de lichidități și refinanțarea acelor obligațiuni care ajungeau la scadență, uh, rata era foarte mare. Iar piața pentru a lansa astfel de obligațiuni era mai mult sau mai puțin închisă total în primul uh, trimestru al anului. Și atunci, o mare parte din lichiditățile pe care noi le-am oferit au fost, a fost oferi, utilizată de către bănci pentru a achita aceste, aceste aceste obligațiuni, pe care nu își puteau permite să le plătească uh, fără aceste lichidități. Și deci vedeți că sumele acestea au fost utilizate de bănci pentru a-și plăti datoriile pe care le aveau și care ajungeau la scadență. Asta așa doar ca să vă dau un exemplu. Dar, după cum v-am spus, banii circulă. Și ca să vă mai dau o altă idee, Uh, bilanțul total al băncilor în zona euro ajunge la 32,5 triliarde de euro. Iar depozitele, totalul de depozite, garanții ale băncilor ajung la 24, 20,4 uh, uh, trilioane de euro. Deci, cu asta aveți așa o idee cam care este uh, valoarea reală a sumei pe care, de lichidități pe care noi am oferit-o băncilor, pe care am injectat-o în întregul sistem, în toate țările. Pentru că, așa cum a spus uh, președintele nostru în dezbaterea precedentă, am avut bănci care au venit, care au participat la aceste operațiuni, unele mai mult decât altele. S-a referit la cazul Germaniei, spre exemplu, sau băncile din Germania. Deci vedeți cât de complex este procesul acesta de creare a banilor. Însă cu acestea fiind spuse, sunt de acord cu dumneavoastră că poate ar trebui să comunicăm mai mult și să explicăm mai bine ce înseamnă toate aceste lucruri. Pentru că, da, e adevărat, e important că oamenii trebuie să înțeleagă despre ce este vorba. Unii au anumite întrebări care demonstrează că nu au înțeles poate foarte bine întregul subiect, pentru că e adevărat, e vorba de detalii, e vorba de uh, aspecte tehnice referitor la crearea acestor valori monetare. Acum, la a doua întrebare și voi răspunde mai uh, pe scurt. Ce încercăm noi să facem, ceea ce ne dorim să facem, este ca în mod temporar, deci temporar subliniez, dacă o anumită țară din zona euro sau din Uniunea Europeană se confruntă cu, știu eu, o creștere a prețurilor imobiliare sau o creștere a creditelor și așa mai departe și nu există o politică monetară la nivel național, atunci ne putem pune întrebarea ce instrumente pot fi utilizate în țara respectivă pentru a face față riscului. Pentru că am văzut că acest lucru în anumite țări a dus la anumite probleme destul de importante. Și instrumentele pe care le-ar putea avea la dispoziție ar putea fi ca în mod temporar atunci când se întrunesc astfel de condiții și circunstanțe, să își întărească unele din instrumentele de, din, de politică macroprudențială pe care le au la dispoziție. Deci este important ca această posibilitate să existe. Dar, din punctul nostru de vedere, acest lucru nu poate fi absolut deloc un mecanism permanent. Nu e ca și cum am vrea să creăm așa un fel de platou de argint pentru uh, capital care apare și dispare dintr-o țară în alta. Nu! e doar pentru o utilizare temporară atunci când există motive întemeiate din punct de vedere macroeconomic care să poată justifica utilizarea unor astfel de instrumente. Și de, de fiecare dată ai nevoie de, do- de ambele condiții să fie îndeplinite simultan pentru a întări politicile și deci nu pentru a schimba definițiile, pentru că altfel ajungem într-o situație de haos care o să distrugă total piața unică, ci doar să schimbe oarecum calibrarea. Aceasta este poziția noastră și noi împreună împreună cu dumneavoastră, cu comisia dumneavoastră, avem speranța că aceste aspecte vor fi considerate a fi deosebit de importante pentru buna funcționare a uh, pieței monetare europene. Mulțumesc, mai avem încă trei oratori. Diego Feo, apoi Ana Podimata și apoi ne-a mai rămas timp pentru încă trei, alte trei întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Constanțiu, vicepreședintele BCE. Și aș dori să subliniez că uh, el a avut întotdeauna o comunicare foarte pozitivă vis-a-vis -vis de comisia noastră. În raportul dumneavoastră v-ați referit la uh, noțiunea aceasta de încredere care este absolut necesară pentru a depăși perioada de criză și ați evocat ceea ce s-a întâmplat, mai ales în momentul în care Uh, a fluctuat foarte mult rata de schimb al monedei euro față de celelalte uh, uh, monede. Și m-aș referi și la cele spuse de doamna Silvi Gular. Într-adevăr, Banca Centrală Europeană trebuie să acorde mai multă atenție la modul în care ea comunică vis-a-vis -vis de cetățeni, vis-a-vis -vis de piețe. Și ne putem pune o întrebare. Care trebuie să fie rolul băncii centrale atunci când sunt atât de multe așteptări? Pentru că de multe ori, și am văzut asta chiar recent, se fac anumite afirmații și aceste afirmații sunt de multe ori interpretate în moduri foarte diferite. Spre exemplu, acum 15 zile unii au spus că, spre exemplu, în Portugalia, piețele au interpretat într-un fel cele spuse de Banca Centrală, ori piețele din altă țară au interpretat cu totul pe dos. De aceea cred eu că uh, ar trebui să avem o comunicare cât mai bună în așa fel încât să putem limpezi toate așteptările. Apoi, în ceea ce privește statele membre ale Uniunii Europene. ar trebui într-adevăr ca statele membre să ajungă la un acord, în așa fel încât să poată să pună în aplicare uh, programele definite uh, de către Troica. Și acesta ar reprezenta un bun exemplu demn de urmat, mai ales în perioada de criză, într-o perioadă de criză. Apoi, cea de-a treia întrebare. Măsuri de austeritate, rigoare, acestea ar putea duce la un moment dat la o handicapare a creșterii economice. Și avem senzația de multe ori că aceste uh, măsuri de austeritate mai mult creează probleme decât rezolvă probleme. Așa că această cale de austeritate bugetară, de rigoare și așa mai departe, ar trebui în același timp să ne permită și să obținem creștere economică. Deci austeritatea ar trebui să creeze uh, bogăție. Apoi, una din problemele cu care ne confruntăm aici în, în perioada aceasta de criză este faptul că moneda euro se confruntă cu o dificultate instituțională. De aceea am adoptat pachetul celor șase măsuri, apoi am, uh, acum avem pachetul celor două măsuri și așa mai departe. De aceea cred eu că este absolut esențial să rezolvăm odată pentru totdeauna problemele instituționale ale monedei euro. Iar pentru asta E nevoie de obligațiuni care să fie emise în euro, acele frumoase eurobonds, care să permită unui guvern economic centralizat să existe și să funcționeze aici, la Bruxelles. Se mi-a permitit, uh, răspunderei também uh, în português. Bun, pentru că mi-ați adresat întrebarea în portugheză, răspund și eu tot în portugheză. Toate aceste întrebări pe care mi le-ați adresat Ați menționat maniera pozitivă în care BCE și-a redactat raportul. Dar să știți că există dificultăți și, după cum bine ați menționat, ca exemplu, avem uh, accesul uh, prin protocol la piețe, dar niciodată n-am spus că acest acces va fi uh, pus sub semnul întrebării. Poate că s-a înțeles greșit. Nu vreau să intru în detalii, dar scenariul în care credem, în care crede Troica, este că Portugalia va avea în continuare acces la piață și la anul. Sigur că nimeni nu poate să garanteze asta 100%, Până acum, acest scenariu rămâne în picioare, totuși. Cu privire la altară, domnul președinte Draghi s-a referit la mai multe aspecte ale acestor pseudoprobleme, pentru că situația diferă de la un stat la altul. Există țări care nu au alte posibilități și nu pot uh, decât să răspundă la presiunile pieței, reducându-și uh, deficitul. pe termen mediu, mm, trebuie spus, nu există incompatibilitate între această consolidare bugetară și viitoarele condiții necesare pentru creștere. După cum a spus-o domnul Draghi în repetate rânduri și am spus-o și eu, consolidarea bugetară va avea pe termen scurt, fără doar și poate, un efect negativ asupra creșterii. Dar uh, depinde de la un stat la altul cum vor evolua lucrurile. Trebuie ca mai apoi, pe viitor, creșterea economică să ia amploare. Aici există incompatibilități între state. Dacă ne uităm în 2007, vedem că deficitul bugetar a scăzut de la 6,2 la 4,1% creștere economică în zona euro era de 0,6% cu plus. Cu privire la ultima parte a întrebării legată de reforme, după cum ați spus, inițial, anumite elemente ale construcției Uniunii Monetare nu au fost gândite pe deplin, așa că trebuie să tragem învățăminte în urma crizei. Toate autoritățile europene trebuie să învețe că Uniunea Monetară are nevoie de mai multă uniune bugetară și măsurile pe care vi le-am descriu, descris ne duc în această direcție. Asta e calea de urmat. Vom face ajustări pe parcurs. Trebuie să implementăm măsurile care au fost recent aprobate. De asemenea, avem nevoie de instrumente de gestionare a crizei. Nu le-am avut în trecut, fiindcă nu am anticipat criza în momentul în care am creat Uniunea Monetară. Nu ne-am putut gândi la această criză financiară care a început în 2007. O altă lecție a crizei este că avem nevoie de puțin mai multă uniune financiară. Avem nevoie de mecanisme de supraveghere și de metode de soluționare a crizelor bancare. Trebuie să creăm aceste lucruri într-un context mult mai european, după cum am spus în introducerea mea. Sunt trei, set, trei seturi de reforme, practic, care pot fi întreprinse după criză, trei tipuri de învățăminte. Vor fi mai multe, dar deocamdată toate autoritățile recunosc că e foarte important să facem aceste ajustări pentru buna funcționare a economiei noastre. Mulțumesc, urmează Ani Podimata. Mulțumesc foarte mult, uh, Eduard. Mulțumim, domnule vicepreședinte, pentru prezentarea comprehensivă în care ați subliniat pe bună dreptate importanța stabilității macroeconomice și financiare în Uniunea Europeană și în zona euro cu precădere. Domnule vicepreședinte, dincolo de nevoia de a trage învățăminte pe urma crizei, dincolo de nevoia de a înțelege cauzele crizei, e foarte important să avem curaj politic și să analizăm cum trebuie politicile și remediile implementate în acești trei ani de criză ca să putem să ne vindecăm de criză. În opinia mea, învățămintele care pot fi trase, și aici mă leg de spusele antivorbitorilor mei, deci învățămintele care pot fi trase sunt 1. Uh, disciplina financiară, fiscală e un lucru necesar, dar nu autosuficient pentru crearea unor uh, condiții de depășire a crizei. Știu foarte bine că dumneavoastră ați subliniat nevoia de reformă structurală, dar eu cred că în perioade de recesiune reformele structurale sunt necesare, dar ar trebui să încercăm să evităm acele reforme structurale care adâncesc recesiunea pentru a depăși recesiunea fac trimitere la impactul care a existat în Grecia în urma deciziei de a reduce salariul minim în sectorul privat. Deci, rezultatul imediat a fost adâncirea recesiunii fără a ajuta deloc la competitivitatea economiei elene. Din, dar dincolo de Grecia, domnule vicepreședinte, vorbind despre necesitatea stabilității macroeconomice și financiare, mă gândesc că sunteți de acord cu mine când spun că stabilitatea macroeconomică, stabilitatea financiară nu sunt uh, lucruri cu indici uh, special, ci sunt uh, chestiuni foarte sensibile la condițiile sociale din statele membre. De exemplu, doamna Gular menționa um, expansiunea extremei drepte, nu doar în Franța, în aproape toate statele membre. Există riscul crescut uh, de disensiuni sociale. Mm, și atunci vă întreb, această condiție socială a fost ea luată serios în considerare până acum? Sau mai degrabă a fost subestimată și vă preocupă la BCE această chestiune? Mr. Vice President, uh, uh, regarding, uh... Și, domnule vicepreședinte, cu privire la poziția BCE și rolul BCE. Acum poziția. S-a subliniat că avem uh, noi reguli pentru disciplină fiscală, avem guvernanță economică, un nou tratat fiscal, Dacă mă întreb dacă avem uh, precondiții necesare pentru inițierea unei proceduri care, treptat, ar trebui să facă, să ducă la mm, partajarea datoriilor în Uniunea Europeană. A sosit oare momentul să deschidem o dezbatere serioasă în ceea ce privește necesitatea de a extinde mandatul curent, al, mandatul curent al BCE, ținând cont de noile reguli care există pentru guvernanță economică și disciplină financiară. Mulțumesc foarte mult! Very much for... Mulțumesc pentru întrebări. Reflectă foarte bine îngrijorările evidente ale tuturor. Vă atrag atenția asupra faptului că nu trebuie să pierdem din vedere două lucruri care sunt punctul de pornire. Și anume, în lume a existat o criză financiară majoră și uh, economiile mari nu și-au revenit încă, creșterea economică e timidă peste tot Istoria ne-a arătat că în momentul în care apare o asemenea criză financiară, în mod obișnuit, urmează o perioadă de creștere nesignificativă mai mulți ani. E o urmare firească a crizei. Un economist american bine cunoscut, Danny Roderick, a spus uh, recent că primii 10 ani de Uniune Monetară au fost, au fost foarte buni, dar uh, și că și următorii 10 ani ar fi fost uh, foarte buni uh, dacă nu ar fi fost uh, criza financiară. Un alt element important este că anumite țări au creat un dezechilibru financiar foarte mare pe parcursul anilor și când a venit criza, piețele s-au concentrat pe asta. Înainte, piețele finanțau aceste state fără nicio problemă. Nu s-a ținut cont absolut deloc de risc. Dar dintr-o dată, fluxul de capital către acele țări s-a oprit. Și așa e în viață. Nu poți substitui toate lipsurile fluxurilor de capital. Și dumneavoastră cred că înțelegeți foarte bine asta. Eu nu fac decât să subliniez două, trei elemente de fond pe care nu trebuie să le pierdem din vedere în momentul în care analizăm dificultățile și problemele sociale. Creșterea economică în linia monetară și în anumite părți ale lumii este negativă la ora actuală și va fi înceată în următorii ani. Ce trebuie să explicăm populației noastre, democrației, este de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Unii au uh, iluzia că prin intervențiile noastre se va ajunge rezultate și mai rele. Și până la urmă diavolul e în detalii și trebuie să ne gândim uh, la cazuri concrete. Trebuie să ne gândim la detalii și dacă e să discutăm detalii, să facem trimitere la exemple concrete. Să nu uităm că țările trebuie să convingă piețele, pentru că, din cauza dezechilibrelor, au nevoie de investitori care să vină să cumpere datoria. Dacă nimeni nu face asta, atunci știți prea bine că nu există substituire de 100%. Asta e un element foarte important de avut în vedere. Vă place sau nu, nu putem ignora piața sau deciziile piețelor și investitorilor. Referitor la ultimele două întrebări, cu privire la mutualizarea datoriilor și mandatul BCE. Cu privire la transformarea datoriei în obligațiune, așadar, pentru asta e nevoie de mandat. Acum s-au luat niște decizii și se întreprind măsuri pentru a îmbunătăți monitorizarea, supravegherea, disciplina um, și toate aceste lucruri cu timpul vor crea încredere. Nu avem cum să prevedem evoluția acestei uniuni fiscale embrionare. Dar ce pot să vă spun este că viitorul va clarifica lucrurile. Construcția europeană a fost întotdeauna un proces în derulare și acest lucru nu se va schimba. Referitor la mandat, nu voi comenta asta, e o decizie politică a statelor membre, e o opțiune politică. Pe termen mediu spre lung, Stabilitatea prețurilor e o condiție sine qua non pentru creșterea economică. Nu avem o alternativă. Și, pe, și în această perspectivă medie și pe termen lung, vom ține cont de ceea ce au de spus economiștii și așa mai departe. Pentru că, altminteri, toate țările care secole la rând sau decenii la rând au fost obișnuite să creeze mai mulți bani și mai multă inflație, ar fi mai dezvoltate decât restul, dar nu sunt. Pe termen lung, stabilitatea prețurilor e primordială pentru creștere economică sănătoasă. Da, deci asta um, ne justifică mandatul, obiectivul primar fiind acela de a menține stabilitatea prețurilor. is assured to care also for other objectives as we have done. Și facem tot posibilul pentru a o obține. Mulțumesc, președintele. Ani, mai ai o întrebare? Da, suplimentară, domnule vicepreședinte. Eu nu vorbesc despre o uh, stabilitate a prețurilor alternativă, ci despre una complementară. Vorbeam despre extinderea mandatului, nu schimbarea mandatului BCE. Mulțumesc. Da, da. Liam, e rândul tău. Merci, Edouard. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, adoptând în 2010 măsuri cum au fost cele adoptate, Banca Centrală Europeană are mijloace importante de a interveni direct pe piețele secundare ale datorii și de a lupta împotriva speculației. În 2011 s-a continuat cu aceste măsuri pentru ca piețele și cetățenii să creadă că Banca Centrală Europeană devenise realmente o bancă pragmatică, reactivă, eficace, uh, eficientă după imaginea băncii Angliei. Avem nevoie de acest intervenționism pragmatic pentru că zona euro reintră în recesiune și crește șomajul, iar condițiile macroeconomice trebuie să fie favorabile creștice. Și noi credem că politica monetară, ca singur factor, este insuficientă și socialiștii francezi vor face ceva în acest sens. Dar să revenim la politica monetară și la mijloacele de intervenție. Dacă vorbim de alegerile făcute de Banca Centrală Europeană, putem să vedem imediat că la sfârșitul lui 2011 s-a luat un program, s-a adoptat un program fără precedent în detrimentul unei acțiuni mai figuroase pe piața datoriilor suverane. Vorbesc de uh, operațiunile de refinanțare pe termen lung din decembrie, care au dus la 1000 de miliarde de euro de refinanțare a băncilor, dar programul acesta coincide cu faptul că piața secundară a, a dormit din nou și care și s-a creat uh, în felul acesta situația revenirii la oarecare de uh, stabilitate. Banca Centrală Europeană din ianuarie 2012 nu mai uh, cumpără datorii guvernamentale de pe piața secundară. Iar lucrul acesta a avut consecințe imediate. Situația din Spania este o dovadă în acest sens dacă ratele, randamentele obligațiunilor cu scadență la 10 ani au scăzut foarte mult, este rezultatul acestei acțiuni ele au crescut între timp și depășesc 6%. Obligația, uh, evoluția obligațiunilor italiene este similară. Domnule vicepreședinte, spunea săptămâna trecută că lansând prima operațiune de refinanțare pe termen lung în decembrie 2011, nu va trecut prin minte că programul acesta a rezolvat problema datoriilor suverane. Și recunoașteți împreună cu noi că astăzi prioritatea este, nu mai să se asigure lichiditățile în sistemul bancar pentru că este satisfăcătoare, ci să se controleze speculațiile împotriva uh, statelor care împiedică revenirea creșterii și a consolidării fiscale. Se zvonește pe piață că va exista o a treia operațiune de refinanțare pe termen lung și vreți, vreau să ne reasigurați că Uh, Banca Centrală Europeană va alege să fie pragmatică și va alege să intervină direct pe piața datoriilor, uh, adică pe piața secundară de capital. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste întrebări. După cum știți foarte bine, domnul președinte Draghi, a spus că noi nu vom face niciodată compromisuri uh, față de măsurile pe care le vom adopta în viitor. Deci pot să vă răspund la ultimisima chestiune pe care ați spus-o, o întrebare foarte exactă, foarte precisă. Ce pot să spun este că programul există, n-a fost eliminat, cum spuneam, există, și doresc de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că dacă faceți o comparație cu condițiile existente în acest segment al pieței și uh, transmisia politicii monetare în octombrie, bine, situația era mai proastă atunci decât acum. Chiar după modificările produse de probleme de comunicare, aș spune eu, ale Spaniei. Pentru că nu a avut loc o schimbare fundamentală în Spania, care să fi declanșat ușoara, ușoara deteriorare a situației prețului datoriei spaniole. Acesta ar fi un prim element. Al doilea element. Trebuie să vă gândiți de asemenea că există un randament descrescător al utilizării anumitor instrumente, mai ales Mm, o situație pe care noi am încercat să o evităm, și anume PSI, pentru a utiliza acronimul în engleză al acestor creanțe. În această perioadă piețele au considerat că sistemul pus la punct avea un uh, statut de creditor preferențial. Și nu e cazul. Nu e cazul, după cum știți foarte bine. Dar este interpretarea care a fost dată de piețe. Și asta are consecințe asupra programului. Tehnic vorbind, și am să spun uh, în engleză pentru că nu știu care e expresia uh, Uh, respectivă, există problema acestei pârghii negative existentă în cazul cumpărării unui anume instrument de către agenți care, dacă apar o problemă în viitor, nu o să participe. Sunt considerente importante pentru luarea deciziilor, care ar putea uh, să fie gândite în viitor sau nu. Dar nu vom face compromisuri. Însă vreau să vă atrag atenția asupra acestui aspect tehnic, care este important. Am să mai menționez încă un element, și anume am sporit lichiditatea sistemului bancar numai cu 500 de miliarde și nu cu o mie de miliarde, cum ați menționat dumneavoastră, într-un, dintr-un punct de vedere, sigur, e adevărat, o mie de miliarde este suma celor două operațiuni pe termen lung. Dar uh, lucrul acesta s-a făcut cu o diminuare a altor facilități de lichidități. Deci e important să menționăm acest lucru. După cum știți, Mm, obiectivul primar al mandatului nostru este stabilitatea prețurilor. Și inflația acum este peste 2%, iar este rezultatul produs, creșterii produselor petroliere și a energiei. Și ne așteptăm ca în uh, situația economiei mondiale de acum nu va mai crește prețul uh, petrolului, deci uh, rata inflației s-ar putea să scadă, iar în prima parte a anului viitor va fi probabil sub 2%. Dar acum este peste 2%, e adevărat. Deci dacă analizăm inflația, excluzând prețul energiei și al alimentelor, rata inflației ar fi de 1,5%, totuși, în momentul acesta. Evident, recent uh, am spus de multe ori că acum uh, vedem uh, care sunt riscurile unei inflații mai mult sau mai puțin echilibrate și am mai spus încă un lucru foarte clar, că vedem și care sunt riscurile pentru creștere și anume în, în poate și reducerea a, semnificativă, majoră a creșterii. Depindem de ce se întâmplă în economie. Nu știm ce se va întâmpla în economie, dar dacă riscurile pe care le-am identificat se vor materializa, atunci puteți să fiți siguri că ne vom adapta politica, așa cum am făcut-o și anul trecut. Anul trecut este un exemplu extraordinar, aș spune eu. Un exemplu al acestui principiu. În prima parte a anului a avut loc o revenire economică, riscul pentru inflație era pe cale de a crește și toată lumea credea că o să creșterea va fi în creștere și am început să ne normalizăm, ca să zic așa, politica monetară treptat. Dar din iulie, și aș spune în mare parte din cauza uh, PSI pentru Grecia și pentru alte situații, situația s-a schimbat. Atât în Europa cât și la nivel internațional. Și noi ne-am adaptat imediat uh, politica în primul rând am sporit ratele și apoi le-am scăzut, ceea ce arată că noi acordăm atenție evoluției situației economice. Iar în perspectivă, în perspectiva mandatului, din perspectiva mandatului nostru, ne adaptăm mereu politica. Fine. Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul acestei reuniuni și aș dori să-i mulțumesc domnului Constanțio pentru faptul că a fost alături de noi și ne-a explicat uh, cum stau lucrurile cu raportul Băcii Centrale pentru anul trecut. Uh, vă reamintesc că raportul din proprie inițiativă privind raportul anual al băncii pe 2011 va fi discutat uh, mai apoi. Vom numi raportorul și raportorii din umbră. Nu avem deocamdată amănuntele, dar îl vom anunța Uh, mai apoi uh, declarăm ședința închisă și reluăm lucrările la ora 3 după amiază. Mulțumesc!